Guten Morgen, ich eröffne die Sitzung. Bună dimineața, vom începe reuniunea de astăzi. Continuăm cu punctul 7 de pe ordinea de zi și anume raportul reprezentanților UE și studiul efectuat de DGDEFCO. Avem o scrisoare din partea domnului comisar Mimița de vinerea trecută. Din păcate, această scrisoare nu a fost transmisă prin e-mail tuturor membrilor, din greșeala mea, pentru care îmi cer scuze. Eh, din toată inima, deoarece am avut foarte multe documente încât mi-a scăpat acesta. Am citit printre rânduri eh, ieri eh, scrisoarea și mi-am dat seama că eram singura persoană care de fapt o avea. Urez bun venit directorul general la reuniunea noastră și vă dau uh, acum cuvântul pentru prezentarea documentului. Aveți cuvântul din partea de GTFCO. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă voi exprima în limba franceză. Euh, vă mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni. Ați avut deja ocazia de a discuta cu domnul Monservici în legătură cu uh, rezervele aduse pentru gestionarea DEFCO uh, pentru anul 2016 și de asemenea ați avut ocazia să discutați și cu domnul comisar Mimița în cadrul procedurii de descărcare pentru 2016. Însă și întâlnirea de astăzi este utilă pentru a evalua performanța în domeniul gestiunii financiare. În primul rând vreau să vă reamintesc că așa numitele EAMR, rapoartele externe de gestiune, au fost uh, create pentru a sprijini declarația de asigurare semnată de șefii de delegație. Articolul 67.3 din regulamentul financiar stabilește acest lucru și le cere șefilor de delegații să indice printr-o declarație că gestionarea fondurilor s-a făcut în mod um, reglementat și legal și că fondurile respective au fost utilizate pentru atingerea obiectivelor din cadrul uh, politicii de cooperare pentru dezvoltare. Însă acest lucru depășește această simplă declarație. Noi am uh, stabilit un adevărat instrument de controlare a gestiunii care ne permite o monitorizare în timp real acum, deoarece avem un sistem informatic, e miracolul informatic care ne permite să vedem zi de zi uh, cum evoluează valorile KPIs, indicatorilor de performanță. În ceea ce privește aceste rapoarte de gestionare externă, deci dincolo de indicatorii de performanță, mai acoperă o serie de alte elemente care ne permit să evaluăm uh, și alte aspecte, dialogul politic cu țările partenere, rezultatele obținute în ceea ce privește cooperarea noastră, riscurile identificate de delegație și măsurile pe care delegația își uh, dorește să le ia pentru a limita riscurile respective, de asemenea care sunt măsurile de vizibilitate a programelor noastre, cum anume se pune în practică eficacitatea asistenței, cum sunt utilizate sistemele, în fiecare țară, deci toate elementele ce țin de gestionarea asistenței. De asemenea, o evaluare a punerii în aplicarea standardelor de control intern și a eficacității sistemelor de audit și de control în cadrul delegației, posibilitatea de a comenta în legătură cu modul de gestionare a resurselor umane și, în ultimul rând, un rezumat al indicatorilor de performanță și declarația de asigurare a șefului de delegație. Deci astfel noi transmitem instrucțiile noastre pentru redactarea acestor rapoarte în decembrie. În ianuarie, la sfârșitul lui ianuarie, șefii de delegație își întocmesc aceste rapoarte. În februarie, directorii de la DEFCO își elaborează propriile sale rapoarte Uh, la sediu și în delegație și în martie directorul general al DEFCO semnează declarația sa de asigurare și uh, elaborează un raport pentru colegiul de comisari. Noi transmitem toate informațiile celorlalte instituții, Parlamentului, Consiliului, Curții de Conturi. În iunie 2017, colegiul a adoptat raportul anual al Comisiei și de asemenea transmitem și punem la dispoziția Parlamentului toate informațiile detaliate, fie în mai, într-un fișier Excel, sau în octombrie-noiembrie sub forma unei analize a rezultatelor uh, cu privire la anul 2016. După cum vă spuneam, acest raport al șefilor de delegație are două obiective. În primul rând, o, deleg- o declarație de asigurare. E important ca acest raport să arate care sunt toate elemente care le permit șefilor de delegație să semneze o declarație în cunoștință de cauză. Se susține că informațiile conținute în raport sunt reale și fiabile că toate mijloacele puse la dispoziție, de resursele financiare, dar și cele umane, au fost folosite pentru atingerea obiectivelor stabilite, în conformitate cu principiul unei bune gestionări financiare și, de asemenea, în analiză se conchide că procedurile de control intern ale delegației garantează legalitatea și Um, adecvarea acestor declarații gestionate de delegație. Acum, în ceea ce privește partea de control de gestiune, am uh, instituit o monitorizare permanentă, după cum spuneam, a indicatorilor de performanță la toate nivelurile, uh, în cadrul delegațiilor și a direcțiilor și în cadrul DG-ului facem tot posibilul ca, dincolo de această monitorizare permanentă, să avem rapoarte cel puțin trimestriale, rapoarte ce pot fi discutate în cadrul Comitetului de uh, gestionare DEFCO și pe baza acestora <clears throat> întreprindem acțiuni la adresa delegațiilor sau uh, cu privire la indicatorii specifici pentru ca până la sfârșitul anului să se uh, <clears throat> poată restabili situația dacă vedem că există probleme în ceea ce privește atingerea obiectivelor fixate. În ceea ce privește transparența, indicatorii sunt prezentați în raportul anual de activitate al DGDFCO și DGNIR. Rapoartele de management uh, sunt transmise Parlamentului European și, între paranteze, vă voi spune că în urma schimbului cu comisarul Mimița în cadrul procedurii de descărcare de gestiune, am reexaminat condițiile de transmitere a acestor documente către Parlament. S-a ajuns la concluzia că poate interpretăm în mod prea restrâns confidențialitatea acestor documente. Deci, regulamentul financiar ne cere să nu dezvăluim elemente care ar putea fi confidențiale sau uh, care ar putea dăuna relațiilor cu țările terțe. Deci 80% din informațiile din aceste rapoarte pot fi informații publice. Și de aceea am hotărât cu condiția de a acoperi informații din anumite uh, rapoarte să transmitem, să publicăm pe Europa informațiile începând cu anul 2018 și să le transmitem fără condiții uh, de confidențialitate către Parlamentul European, pentru ca dumneavoastră să puteți folosi aceste rapoarte fără nicio restricție. Și, bineînțeles, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a vă transmite și analize detaliate la cerere. Acum, rezultatele globale pentru 2017 de la delegație la delegație. Rezultatele sunt bune. Din 108 delegații care sunt uh, obligate să elaboreze un raport, 101 ating rezultatele de 60% în ceea ce privește indicatorii de performanță. Doar 7 delegații în 2016 nu au atins acest uh, rezultat de 60% la indicatori de performanță. Și acum îi dau cuvântul colegului meu, Mark Johnston, care ne va spune ce rezultate detaliate sunt la Degineer. Mulțumesc, Luc, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și comisiei dumneavoastră pentru ocazia de a vă prezenta rezultatele la Degineer pe 2016. E doar a doua ocazie când uh, direcția noastră raportează legătură cu acești indicatori de performanță. Prima oară am făcut-o pentru anul 2015, ceea ce a fost o procedură nouă pentru noi. Degenier a fost creată la începutul anului 2015 prin fuziunea unui directorat din DEFCO și a fostei eh, DG Enlargement. Am raportat în legătură cu 18 indicatori de performanță și știam că Parlamentul își dorește să raportăm cu privire la 24, ceea ce am făcut pentru anul 2016. A fost un exercițiu de-a lungul căruia am tras multe învățăminte și de la an la an învățăm mai multe și sperăm ca lucrurile să se îmbunătățească și mai mult pentru raportarea pe anul 2017, deci de la anul. Acum, să vedem ce s-a obținut. General, credem că rezultatele sunt pozitive dar nu ne culcăm, bineînțeles, pe lauri, trebuie să recunoaștem că au existat unele îmbunătățiri. Deci pentru 20 din 24 indicatori de performanță, dacă nu uităm la rezultatele agregate pentru 2016, am obținut țintele de la nivelul DG-ului, o rată de succes de 83%, adică. În 2016 performanța poate fi comparată cu cea din 2015, când am raportat în legătură cu 18 uh, indicatori, am obținut, uh, am atins practic termenul de referință pentru 20 din aceștia. Dacă e să ne uităm acum de falcat să vedem ce delegații a, nu au atins Uh, termenul de referință de 60% pentru indicatori de performanță, vedem că tendința e încurajatoare. Din ce în ce mai multe delegații își ating obiectivele pentru acești indicatori în 2016. La sfârșitul lui 2016 am măsurat uh, acești indicatori pentru 22 de delegații și doar una nu atinsese obiectivul de 60% din indicator, și anume Siria, ceea ce nu e de mirare, de fapt. Dacă e să vedem acum diferitele categorii de indicatori de performanță, vedem că în cele trei categorii uh, s-au făcut îmbunătățiri. Dacă ne uităm întâi la buna gestionare financiară și utilizarea efectivă a resurselor, aici, la indicatorul 1, îmbunătățirea e clară, deci previziunile de plăți și rata de acuratețe era de 90% în 2015 și a crescut la 95% în 2016. Dacă ne uităm la și sumele de vechi prefinanțări, indicatorul 7 s-a redus cu 33%, cu aproape 680 de milioane. Asta înseamnă că s-a trecut de la 2 miliarde în ianuarie 2015 la 1,4 miliarde la sfârșitul lui decembrie 2016. La fel, fostul RAL, uh, indicatorul 9, a scăzut la 376 milioane de la 663 de milioane. Dacă ne uităm și la afară pe proiecte. Deci aici am fost nou uh, acest element pe 2016. Dacă ne uităm la indicatorii 5 și 6, e vorba de evaluarea probabilității de folosire de plină a resurselor și de a avea un nivel de rezultate satisfăcător la sfârșitul proiectului. Dacă ne uităm la ce am obținut aici, vedem că suma generală de proiecte problematice, numărul general de proiecte problematice, reprezintă uh, 65% din proiecte. Din total de 2149 de proiecte, cam 576 de proiecte, adică 27% au fost marcate ca fiind problematice și vă dau explicații aici. Termenul de referință pentru proiectele semafor nu reprezintă doar proiectele problematice. Cele problematice sunt cele de culoare roșie sau chiclimbar. Dacă ne uităm la termenul de referință, suntem în parametri atât la indicatorul de performanță 5 și 6. Am analizat toate aceste date și am văzut că într-un număr crescut de cazuri, când e vorba de proiectele problematice, presupunerea generală din logica de intervenție a fost cam optimistă de multe ori. Deci e nevoie de mai mult realism în legătură cu ce putem obține în cadrul acestor proiecte. Menționez de asemenea că noi acționăm în unele părți din lume unde situația este extrem de dificilă și când am întâmpinat aceste greutăți, bineînțeles, am luat uh, acțiuni corective și dacă a fost necesar, am schimbat și structura proiectului. Până nu vom primi raportarea sfârșitului an, nu vom ști cum lucrurile vor fi evoluat și, bineînțeles, vom raporta în legătură cu evoluția acestor proiecte problematice în raportul anual de activitate pe 2016. Dacă e să ne uităm la următorul bloc de indicatori de performanță, așa nume sistemul și eficiența sistemelor de control, și aici a crescut eficiența. Dacă e să analizăm indicatorii 12, de la 12 la 20, în 2016 suma de plăți nu trebuiau plătite prin care de sume care nu trebuiau plătite și care nu au fost plătite deoarece s-au făcut controle ex ante a fost de 4,64%. Deci au fost detectate plăți uh, neelegibile mult mai devreme de, decât în 2015. Și dacă ne uităm la ultimul set de indicatori de performanță ce țin de executarea planurilor naționale de audit, indicatorii de la 21 la 24, avem 3 indicatori verzi, 2016, față de unul în 2015. Acum, ce facem cu toate aceste informații pe care le obținem în legătură cu indicatorii de performanță și care este poziția la DG și la delegații referitor la toate acestea? V-am menționat că e un exercițiu pe care îl facem de 2 ani. Am trecut de la 18 la 24 de indicatori de performanță Vă pot spune că luăm foarte în serios uh, acești indicatori de performanță la Deginier și a fost un proces de-a lungul căruia am învățat foarte multe și în continuare facem eforturi pentru a conștientiza lumea în legătură cu importanța acestor indicatori și pentru ca aceștia să fie înțeleși cum trebuie. Facem rapoarte financiare lunare care oglindesc toate informațiile din uh, tabelurile de bord. Marcaj și care după aceea apar în uh, rapoartele financiare. Rapoartele financiare lunare sunt uh, discutate la nivel de management senior, uh, în mod regulat, în cadrul UG-ului. Când primite, primim rapoartele de gestionare în februarie, avem, facem o analiză detaliată a acestora și organizăm reuniuni cu mine, cu directorul general, cu directorii care sunt responsabili pentru anumite, pentru fiecare zonă geografică și discutăm problemele din acea zonă. Și ca urmare a acestor lucru stabilim acțiuni de remediere care sunt comunicate delegaților. Deci lucrul la care acestea trebuie să fie atente. Avem discuții de asemenea cu șefii unităților de finanțe și de contracte de la Bruxelles și de asemenea discutăm de fiecare dată când avem ocazia cu șeful unităților de finanțe și de contracte de la delegație și cu șeful uh, delegaților pentru operațiuni. Am avut o astfel de discuție luna trecută când toți șefii de uh, Uh, secțiuni de operațiuni și de secțiuni financiare din delegații au fost uh, reuniți în uh, fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Am menționat de asemenea că avem discuții de asemenea cu managementul superior și rezultatul acestor discuții sunt comunicări și scrisori transmise regulat delegaților. Ne concentrăm mai ales acum pe executarea de plin a planului de implementare a planului revizuit de implementare bugetară, deci până la sfârșitul anului. Deci, iată o rezumată a situației actuale în ceea ce privește rezultatele cu privire la indicatorii de performanță și acum îi dau din nou cuvântul lui Luc pentru a ne vorbi despre DEFCO. Mulțumesc! Încă o dată un rezumat al acestor indicatori la nivelul DEFCO. În ceea ce privește introducerea acestor indicatori, ne aflăm într-un proces de îmbunătățire constantă și asta e normal pentru că inițial ne centram pe delegațiile care aveau probleme și am avut un exemplu anul acesta cu întârzierile de plată pentru că exista o degradare a situației pentru uh, întârzierea cu plățile uh, în urma anului 2016 și pentru că am implementat obiective mai stricte în ceea ce privește termenele de plată cu indicatori care măsoară și respectarea termenelor contractuale și un alt indicator care măsoară uh, perioada de înregistrare cu un obiectiv țintă la șapte zile, toate acestea ne-a permis să, uh, să uh, trecem la nivelul DEFCO peste nivelul mediu al Comisiei și înainte eram sub. Deci asta ne-a permis să ne centrăm pe serviciile și delegațiile care aveau probleme în funcție de uh, cele care fusese identificate. Pentru cele trei categorii de indicatori uh, s-au făcut îmbunătățiri și am să menționez aici uh, două în ceea ce privește buna utilizare a resurselor UE. În primul rând, uh, reducerea sumelor de prefinanțare veche, care a fost redusă cu aproape jumătate, ceea ce mm, este destul de important pe o perioadă de patru ani aproximativ și, practic, uh, ne luptăm în permanență în acest sens, pentru că uh, tot timpul, uh, ca să zicem așa, cada se umple și noi încercăm să o golim. Deci trebuie să ne ocupăm și de ce se întâmplă cu trecutul, cu plățile din trecut, să corectăm greșelile și să rezolvăm această problemă a prefinanțării. Un al doilea exemplu ar fi cel referitor la contracte Uh, mai vechi, care sunt în continuare nefinalizate, deși activitățile s-au încheiat. Și aici am avut o scădere de 19 uh, până la 15% în 3 ani. Și am luat uh, am implementat niște măsuri suplimentare care ne vor permite o scădere și mai mare a numărului de contracte expirate în portofoliul nostru. În ceea ce privește sistemul de controle interne, noi evaluăm uh, eficiența uh, controlelor uh, ex-ante, controle care ne-au permis, de exemplu, în 2017 să recuperăm 132 de milioane de euro, deci să evităm 132 de milioane de cheltuieli neeligibile care ar fi fost plătite ceea ce reprezintă 46% din cererile de plată și obiectivul era să ajungem la 2%, iar recuperările pentru 2014, deci non-plățile de cheltuieli eligibile care reprezentau un pic sub 2%. O altă îmbunătățire remarcabilă a fost făcută în domeniul executării planurilor de audit anuale au fost uh, stabiliți indicatorii și se respectă uh, calendarul stabilit. Din punctul de vedere al rezultatelor pe delegații, la început aveam 22 de delegații din 86 care nu îndeplineau obiectivele uh, stabilite pentru 60% din indicatori. Reducerea a fost semnificativă și aceasta s-a întâmplat pentru că am făcut o monitorizare atentă a acestor delegații cu planuri de acțiune specifice care au fost stabilite de direcțiile geografice și implementate pentru fiecare dintre delegații. Avem uh, unele delegații unde se vede foarte clar că gestiunea a fost dificultată de un anumit context uh, politic de securitate, Uh, există însă și două delegații unde nu se înțelege prea bine de ce uh, indicatorii se află în marea lor majoritate în roșu. Încercăm însă să găsim cauzele și să le corectăm. În ceea ce privește semafoarele tricolore, și anume calificarea uh, fiecărui uh, proiect uh, cu o culoare, dacă merge bine, mai puțin bine sau deloc bine. Acest instrument este foarte util și mulțumim Parlamentului European pentru că ne-a uh, stimulat să întărim analiza făcută în acest domeniu. Pentru prima oară, în 2016, am uh, elaborat o tipologie de motive pentru întârzierea implementării sau demarării proiectelor și, de asemenea, în ceea ce privește posibilitatea sau nu de a atinge un obiectiv pentru proiecte. De altfel, am cerut delegaților să ne uh, comunice măsurile uh, corectoare necesare pentru a face față situației ceea ce a fost uh, foarte util. Acum avem o tipologie care ne permite să identificăm, așa cum spunea și Marc, uh, logica intervenției uh, practic era o vulnerabilitate a sistemului. Deci trebuia să întărim măsurile luate în procesul de identificare a proiectelor, să analizăm mai bine riscurile să dăm dovadă de mai mult realism în ceea ce privește obiectivele țintite, toate acestea pentru a avea până la urmă proiecte cu o oarecare siguranță că, într-adevăr, obiectivele vor fi atinse. Cred că sunt în jur de 300 de proiecte pentru DEFCO în această situație. Există și alte proiecte în contexte politice dificile sau economice dificile, o lipsă de Uh, capacitatea de gestiune a partenerilor, dar acest proiect este interesant tocmai pentru a vedea care sunt acțiunile posibile. Obiectivul nostru era acela de a reduce numărul de proiecte care sunt marcate cu roșu, chiar dacă acest număr este destul de mic, în jur de 4%, și benchmark-ul nostru este la 10% și alte proiecte care sunt de culoare galbenă. După cum spuneam uh, la început, aceste două instrumente, uh, rapoartele și indicatorii, sunt foarte utile pentru DAS și pentru noi la nivel intern, pentru controlul gestiunii. Deci vom face în continuare investiții în aceste instrumente. De un an de zile sau un an și jumătate avem uh, un tablou de bord care ne permite să monitorizăm zilnic felul în care evoluează indicatorii. Avem, uh, de asemenea, posibilitatea de a adopta planuri de acțiune pentru a schimba uh, elementelor de gestiune care nu permit atingerea obiectivelor și, în plus, uh, acești indicatori uh, fac parte acum din cultura generală a DEFCO. La fiecare ședință pe care o avem pe tema performanței se vorbește sau se analizează și acești indicatori. Bineînțeles că ei vor evolua, pentru că dacă implementăm astfel de indicatori cheie de performanță, aceasta este pentru a identifica probleme și a le soluționa. Într-un fel e ca la semafor, pentru că uh, prin semafor, practic, uh, um, impui un anumit pesimism uh, față de proiecte pentru a identifica acele proiecte care sunt în pericol sau oricum să nu uiți de ele. Indicatorii, prin urmare, prin propria lor vocație, nu vor fi perfecți, optimi, pentru că vor fi îmbunătățiți tocmai pentru a stabili niște obiective ambițioase. Mulțumesc! Mulțumesc! O zi specială astăzi. M-am bucurat mult și mi se pare foarte corect când spuneți că e un instrument util. Doresc să vă mulțumesc pentru toată munca pe care o desfășurați cu aceste date. <clears throat> Noi am cerut această muncă și mi se pare corect că dumneavoastră spuneți că sunteți recunoscători pentru asta. Își pare că spiritul Crăciunului ne-a cuprins deja pe toți. Da, mulțumesc. Cred că avem un obiectiv comun și anume îmbunătățirea eficienței mijloacelor în acest domeniu și îmbunătățirea structurilor de guvernanță și de aceea aceste rapoarte sunt importante. La fel și monitorizarea permanentă a Comisiei și cred că tocmai pentru aceasta sunt folosite aceste rapoarte. mulțumim pentru implicare DigiDevco și altora DigiNIR s-au uh, s-au apucat mai târziu, dar cred că îi vor ajunge pe ceilalți din urmă, pentru că avem toate motivele să arătăm și publicului larg că ne îmbunătățim, cum ne îmbunătățim și că putem folosi eficient aceste mijloace. Acum nu vă va surprinde că am câteva întrebări. Mi-aș dori, după cum spuneam, ca și Diginier, să se apropie metodologic de digidevco. Digidevco ne dă o listă consolidată de proiecte de fiecare dată care îmi lipsește încă de la DigiNIR. Vă rog să ne o trimiteți cu următoarea cază. Și apoi, dacă ați putea simplifica accesul la rapoarte. Mulțumesc! Mulțumesc că se va întâmpla pe viitor și la DigiDevCo și sper că sigur și la DigiNIR. Aș începe cu Digi NIR. Dacă ne uităm la delegațiile marcate cu roșu sau portocaliu, vedem de la început unele unde nu ne-am fi așteptat. Firom, de exemplu, cu 79%, Ucraina cu 73%, da, și la Siria te aștepta cu 69%, și mai puțin decât Firom. Armenia 71% și Liban, Libanonul 76%. Uh, Ceea ce înseamnă că peste 50% din proiectele de aici sunt într-o fază problematică. Aș dori să ne spună diginir care e planul aici. Mai am o întrebare despre Albania, pentru că din rapoarte am văzut că Majoritatea angajaților care lucrează în finanț și audit, jumătate au fost schimbați în ultimul an. Și de aceea doream să întreb care vor fi urmările pentru Albania. Din rapoarte reiese clar că e nevoie de oameni pentru traduceri și pentru alte proiecte. În Serbia există un proiect cu roșu care folosește 18% din uh, fonduri. N-am aflat ce se întâmplă aici. Poate n-ați putea spune mai multe. Turcia. Turcia nu pare să aibă nicio problemă. Și pare delegația celor mai bune practici. Și aș vrea să știu dacă așa stau lucrurile sau dacă avem probleme speciale în Turcia sau chiar merg lucrurile atât de bine? La DEFCO vreau să mai spun să vă mulțumesc, datele sunt foarte bine organizate și e bine când se comunică și date care nu sunt neapărat cele mai bune, adică ajută la comunicare. <clears throat> proiectele de finanțare nu mai pot fi identificate acum în listă. Vom discuta noi bilateral pentru a putea verifica mai bine lucrurile. Problemele pe care le-a identificat DEFCO, sigur că există mai mult de 10 delegații cu peste 10% proiecte problematice în Yemen și Eritrea, peste 80% din proiecte au probleme. Știm că situația e dificilă în aceste țări, însă ce faceți pentru a ajuta aceste țări, pentru a-și îmbunătăți situația? Uh, 98% proiecte problematice? Păi, am putea spune 100%. Cum vă concentrați asupra acestor țări? Și apoi susținerea la buget. Această parte e foarte importantă. Deci din 15 proiecte, 15 proiecte cele mai mari verzi și uh, sunt budget support și 10 din 15 la fel, 8 din 15 ca sumă, cu cele mai mari sume, sunt tot susținute de la buget. Ce s-a întâmplat acolo la buget? de a avem o astfel de înrăutățire a situației. Dar noi vă mulțumim oricum pentru faptul că prezentați această situație uh, rea și o descrieți. Și ce s-a întâmplat în trecut? Există o listă neagră cu țările care au avut probleme în trecut sau lucrurile continuă ca și până acum? și la capitolele 21, 22 și 23 am mai uh, avut niște întrebări. Dacă ne uităm la delegațiile cu cele mai mari, mare număr de audituri pe care le așteptăm, apare acolo Madagascar, între cele mai slab situate și mai au o mare întârziere în auditor din 2014 încoace. De ce? și ce faceți pentru a îmbunătăți această situație? Congo, cea de Republica Central Africană, știu, țări uh, dificile, dar nici performanța nu arată prea bine la audit. Există vreun motiv? Ne-ați putea explica câteva lucruri? Acestea ar fi întrebările mele. Domnule Bagur sau domnul Johnston, începeți cum doriți. Uh, Doamnă președintă, ați menționat mai multe delegații care au probleme cu proiectele. Nu pot să intru în detalii pentru fiecare delegație, pentru că nu dețin acum uh, toate aceste informații. Însă, ceea ce am făcut noi a fost să deschidem un dialog cu aceste delegații, să le spunem că trebuie să ia măsuri de corecție țin cont de ceea ce ați spus în uh, discursul dumneavoastră introductiv, în ceea ce privește unde ne aflăm, relația cu DEFCO uh, și uh, care sunt cele mai bune practici și posibilitatea de autoevaluare. Filozofia indicatorilor a fost elaborată de DEFCO și e clar că ei sunt mult mai avansați în ceea ce privește implementarea, iar noi ce trebuie să facem este să îi prindem din urmă. Nu pot să vă garantez că o vom face imediat, dar obiectivul nostru este în mod clar acesta. A, și ați spus-o foarte bine, în Turcia avem mari probleme, avem multe provocări și printre acestea se află și problema implementării uh, de facto a programelor. Deci ne gândim la acele resta lichide, Dar oricum lucrăm uh, în, uh, în Turcia pentru a ajunge la un nivel de eficiență și uh, gestiunea Deci, e o problemă cu cifrele aici, dar e adevărat, avem multe provocări și ne ocupăm de ele și facem, de fapt, tot ce ne stă în puteri pentru ca autoritățile turce să accelereze implementarea programelor. Însă, contextul în Turcia este foarte grav. La momentul acesta știm că există mulți factori care influențează situația și fac ca lucrurile să fie și mai dificile nu putem obține ceea ce vrem. Avem facilitatea pentru refugiați în Turcia, care a început uh, abia anul trecut și cred că în 2017 lucrurile se vor vedea mai clar decât în 2016. În ceea ce privește schimbările care trebuie să înceapă uh, în Albania. Din păcate, e o problemă cu care ne confruntăm la mai multe delegații și o problemă cu care trebuie să ne confruntăm să luăm măsurile necesare pentru ca aceasta să nu aibă consecințe asupra programelor de implementare. Și sunt programe foarte importante în Albania. Avem uh, și o fațetă politică importantă uh, pe care Diginier o are pentru aceste țări. Noi uh, nu credem că aceste schimbări ale stafului vor avea un impact durabil pe termen lung. Avem un șef de delegație foarte competent și uh, uh, funcționarii care vor uh, intra i-am ales uh, cu foarte multă atenție uh, pentru a nu avea probleme. La proiectul cu Serbia. Aș putea reveni după ce voi uh, avea ocazia să mă analizez mai bine notițele aici, pentru că este un caz uh, pe care nu l-am uh, foarte prezent în minte, așa că am să-i dau cuvântul lui Luc pentru a răspunde la întrebări. Da, așteptăm informația legată de Serbia pentru că este importantă pentru uh, descărcarea de gestiune. scris, dacă se poate. Luc, te rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. În raportul nostru am menționat nouă delegații uh, pentru care obiectivele nu au fost atinse. E clar că încercăm să evaluăm performanțele lor și aceasta pentru cei 24 de indicatori și nu doar pentru indicatorii 5 și 6 care se referă la semaforul uh, tricolor pentru că proiectele se află în roșul, în uh, portocaliu, deci galben cum ar veni și verde. După cum v-au comunicat comisarii Mimița și Han, avem uh, o analiză mult mai exactă la indicatorii 5 și 6 și vă prezentăm cele 10 delegații care au procentajul cel mai ridicat în portofoliul lor de proiecte de culoare roșie și galbenă. Avem și o altă listă aici, care începe cu Yemenul, Eritrea, Botswana, Mali, Mozambic, Ghana, Mauritania, Mexicul și Sudanul de Sud. În aceste cazuri, ca de altfel la toți ceilalți indicatori, am cerut direcției geografice și delegației de acolo să introducă un plan de acțiune. Deci, pentru fiecare caz în parte și în funcție de motivele identificate pentru acești doi indicatori și pentru ceilalți, delegația respectivă trebuie să ne spună care sunt măsurile uh, ce vor fi implementate pentru îmbunătățirea situației. Acesta este obiectivul indicatorilor, nu acela de a raporta Parlamentului și Consiliului, ci acela de a implementa un plan de acțiune concret. Acum, dacă ne referim mai precis la susținerea bugetare care a fost uh, prezentată aici, trebuie să fim foarte atenți um, la legătura uh, cu indicatorii și felul în care se interpretează și culoarea pe care o dăm unui proiect. Faptul că suspendăm uh, un proiect, uh, o susținere bugetară, faptul că întârziem uh, vărsarea banilor pentru o anumită tranșă, uh, Uh, pentru că nu se îndeplinesc condițiile, aceasta vor duce la identificarea proiectului fie cu galben, fie cu roșu. Însă banii nu sunt um, încă uh, trimiși, deci uh, există o întârziere în ceea ce privește implementarea proiectului și dacă întârzierea este mare, se acordă culoarea roșie pentru că nu avem destui bani și pentru că există întârzieri importante, noi considerăm că este destul de greu, dar nu imposibil, în caz de cooperare, să atingem obiectivele. Dar banii contribuabililor sunt protejați, nu sunt acordați. Deci este important ca că în acest caz întârzierile pentru că nu se îndeplinesc condițiile, duc la marcarea proiectelor cu portocaliu sau cu roșu și uh, programele de susținere bugetară apar în lista respectivă pentru că sunt proiectele cele mai importante, cu sumele cele mai importante, deci e clar că apar printre primele 10 proiecte care reprezintă dificultăți. Analizăm acum situația pentru audituri. Avem uh, uh, planuri de audit pe o perioadă de 3 ani și uh, noi analizăm situația pentru N, N plus 1 și N plus 2, deci pentru cei 3 ani. În majoritatea cazurilor, când există întârzieri, înseamnă că există o întârziere la nivelul cooperării și pentru că există astfel de întârzieri, uh, nu s-au putut realiza auditurile și pentru că cooperarea este complicată și auditurile sunt complicate, termenele pentru aceștia sunt mai lungi, perioada de schimburi în, contradictorii, în contradictoriu este și ea mai lungă, deci aceasta este o consecință directă a, a uh, dificultăților la nivelul cooperării. Pe de altă parte, asta ar însemna și că planningul făcut nu este realist. E vorba aici și de bună gestiune uh, pentru a avea o, un calendar realist. Deci dacă vrem să avem o evaluare cât mai uh, uh bună pentru planurile de audit și pentru planificarea care a fost făcută, uh, trebuie să ținem cont și de alte elemente care pot apărea aici și pot duce la aceeași rezultat, lipsa de personal, de exemplu, lipsa de formare a personalului și în astfel de cazuri introducem măsuri pentru a uh, redresa situația, așa cum o facem și pentru ceilalți uh, indicatori. Mulțumesc! Mulțumim pentru aceste explicații importante. Mai am o întrebare de principiu. Ce părere au uh, ambasadorii UE despre aceste aspecte? Acum, dumneavoastră lucrați cu alții, dar ambasadorii semnează până la urmă și au înțeles ei oare că nu e doar o problemă a acestor servicii, ci și pentru că totuși sunt, eu un aspect important pentru poziția UE. Deci ne-ați putea da un feedback aici. Iar, domnule Bagur, am văzut că membrii delegației din Afganistan sunt implicați în trafic cu alcool. Un uh, articol de presă. Despre ce angajați e vorba? Angajați ai comisiei sau uh, colaboratori locali sau Întâi domnul Johnston și apoi domnul Bagheera. Aș spune că eu sunt bucuros și mulțumit de modul în care răspund ambasadorii la aceste puncte. E o înțelegere tot mai bună și asta s-a îmbunătățit în timp, au conștientizat importanța de a face lucrurile în cel mai bun mod cu putință și asta de multe ori uh, cu dificultățile care există. Sigur că aceste elemente vin de la ambasador și noi le subliniem că e angajamentul lor. Uh. Eu cred că acest instrument EAMR a fost foarte util în a conștientiza aceste probleme și noi nu avem nicio ezitare în a mobiliza dacă și când credem că e necesar. Și avem uh, adesea discuții cu ei. Vom avea chiar o întâlnire la începutul anului viitor și vom folosi acea ocazie pentru a reveni asupra acestui subiect și pentru a le arăta, iată, acest gen de întâlniri care au loc. Nu e un exercițiu abstract, ci e vorba de responsabilitate, un exercițiu care face parte din uh, analiza pe care Parlamentul o face și atenția pe care o acordă Comisia. Referitor la ambasadorii Uniunii Europene, ambasadorul Uniunii Europene, am avut o perioadă de Uh, adaptare după crearea Serviciului European de Acțiune Externă. E clar că ambasadorii care veneau de la Comisie aveau o anumită um, cunoaștere în ceea ce privește gestionarea proiectelor. Era vocația șefilor de delegații și a delegațiilor. Ambasadorii care proveneau din statele mele poate că nu știau așa de bine cum uh, funcționează sistemul de gestionare. Acum s-a ajuns la un nivel asemănător între ambele categorii. 70% din uh, personalul delegaților lucrează în domeniul cooperării, deci n-au cum să treacă cu vederea aceste activități. Un șef, de asemenea, șefii de delegație știu că își asumă responsabilitatea atunci când semnează raportul de sfârșit de an și declarația de asigurare. Mai ales că după aceea primesc un răspuns de la Direcția Generală în care sunt detaliate punct cu punct elementele din raportul de management. Sunt uh, indicate domeniile unde trebuie făcute progrese, după aia ei trebuie să stabilească un plan de acțiune la care să se angajeze pentru a corecta situația. Rapoartele mm, de gestiune și performanța delegaților sunt discutate la nivel înalt între directorii geografici de, care se ocupă de zonele geografice și șefii de delegații și asta cu ocazia seminarilor regionale. Se dialoguează delegație cu delegație pentru a vedea care sunt proiectele în curs, Uh, pe care de a fi identificate, însă sunt trecute în revistă toate problemele existente și indicatori de performanță nerespectați. Deci există această conștientizare. Bineînțeles că depinde, există culturi diferite, mentalități diferite în rândul ambasadorilor, însă există o sensibilizare crescândă uh, în ceea ce privește buna gestionare financiară a fondurilor și cooperarea și dumneavoastră de altfel le reamintiți acest lucru ambasadorilor, ei sunt conștienți de asta. Acum, referitor la Afganistan, din păcate eu nu dețin această informație. Nu știu când a apărut în, freță, în presă această informație, deci eu nu am primit informații în legătură cu un eventual trafic de alcool uh, în care să fie implicată delegația din Afganistan. O să vă transmitem articolul din presă. Sau presa. Acum 3-4 zile a apărut în presă. Chiar cu foarte multe detalii. De aceea vă pun această întrebare. Acum, următoarele etape pentru rapoartele de gestionare. Acel benchmark pentru indicatorii de performanță e de 60%. Cum veți continua? Mențineți nivelul de 60% sau ce faceți? Cum veți evalua cu rapoartele acestea în următorii ani? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. L'objectif Obiectivul ar fi să avem 100% din uh, indicatori uh, pe verde, în 100% din delegații, însă e imposibil să obținem așa ceva. <clears throat> Am stabilit acest prag de 60%, deoarece de la acest prag se cere un plan de acțiune global pentru a îmbunătăți situația. Asta nu înseamnă că dacă e să vedem situația la fiecare indicator, chiar suntem sub 60%, deci dacă nu este atins fiecare indicator, trebuie făcut maximum de eforturi pentru a-l atinge. Obiectivul e ca cele 9 delegații care sunt sub 60% să înainteze și de asemenea să progreseze toate delegațiile. Vă reamintesc că de-a lungul timpului, mă gândesc la 2019-2020, vom modifica anumiți indicatori pentru a ne concentra pe alte probleme. Deci poate că punctul de pornire va fi mai jos pentru a putea progresa pe marginea anumitor elemente la care deocamdată sunt deficitare. Sunt de acord cu tot ce a spus Luc. Mark Chiar dacă benchmark-ul este că ar trebui să aibă un scor de 60% sau mai mult, acea este limita inferioară, nu e obiectivul. Și așa cum au arătat planșele de mai devreme, avem delegații care depășesc 90% din KPI. Obiectivul nostru este să crească nivelul tuturor, dar e și o întrebare motivațională. Să nu punem obiective care nu sunt realizabile. Trebuie să recunoaștem că în anumite circunstanțe, pentru anumite delegații, va fi dificil să depășească 60%, însă în alte circunstanțe, acolo unde lucrează într-un mediu normal, ne-am pune întrebări dacă ar rămâne la doar 60% și am comunica această informație delegaților. Și aș reveni la întrebarea de mai devreme cu ambasadorii. Mă, uitându-mă la zona, eh, regiunea de lărgire, de extindere, dar și cea de vecinătate, un lucru care ne-a ajutat în a responsabiliza pe acești șefi de delegații este faptul că acum există o, o înțelegere reală că asistența, banii pe care îi punem la dispoziția acestor țări sunt, reprezintă un instrument foarte important în relația noastră cu aceste state terțe. Și avem a, uh, această pârghie cu care putem lucra și putem aduce schimbarea în aceste țări. Schimbări bune pentru ei, care sunt bune și pentru noi. Și cred că odată ce înțeleg acest lucru, se uită altfel la <clears throat> această asistență și e clar că trebuie să facem lucrurile cum trebuie odată ce reușim să avem acces la aceste resurse. Mulțumesc. Doamna Schmidt, n-am vrut să iau cuvântul, dar trebuie. Deci n-am înțeles prea bine cum stau lucrurile cu împărțirea între proiectele cele mai slab cotate și cele mai bune, cum se împarte bugetul între acestea. Și vreau să mai întreb, pentru că tot vorbiți de probleme problematice. Un sfert din ele sunt problematice. De a spus că nu pierdem bani, că oricum nu plătim acei bani. Dar ce înseamnă pentru dumneavoastră problematic? Ambii domni au spus că au uh, discuții regulate la nivelul lor. După părerea mea, discuțiile nu soluționează problemele. Și apoi că puneți întrebări delegațiilor, da, e drăguț să pui întrebări, <laughs> dar importante sunt răspunsurile. Eu nu înțeleg care sunt obiectivele dumneavoastră, pentru că obiectiv ar trebui să fie o cotă de 100%. Nu poți spune că te mulțumești cu mai puțin, că e dificil. Știm că e dificil și că există unele țări mai dificile și altele mai puțin dificile, dar ce îmi spuneți dumneavoastră mi-aduce aminte de o situație care ambasadorii ar fi ok, dar de fapt nu spre ok, mai au de învățat, delegațiile sunt în regulă sau nu prea sunt în regulă, nu știm exact nici din ce se compun mi-aș dori, în ciuda tuturor eforturilor pe care le-ați înregistrat, nu vreau să ne prefacem că nu s-au înregistrat uh, succese, să fiți totuși mai uh, hotărâți, mai angajați. Până la urmă vorbim de banii contribuabililor pentru care răspundem și mi se pare că aveți o atitudine prea relaxată. Domnul președinte, da, îmi place că în UE de multe ori întrebarea reprezintă de fapt răspunsul. Cine dorește să răspundă? Je, re, je réponds sur l'appui budgétaire. Eh, Răspund în legătură cu asistența bugetară. Avem doi indicatori de performanță care vizează măsurarea două situații specifice, în primul rând. Dacă un proiect uh, acumulează întârziere, de exemplu, trebuie să plătesc o anumită sumă în anul IN, N pentru anumite obiective stabilite. După care, după un an, N plus 1, trebuie să plătesc o altă sumă pentru alte obiective stabilite. Și după aceea, mai am un alt indicator care măsoară evaluarea capacității noastre de a atinge obiectivul. Deci obiectivul a fost măsurat pe în 3 ani și acum, dată fiind situația și dat fiind ce vedem pe teren, ne întrebăm dacă suntem capabili să atingem obiectivul respectiv. Când iau un program de sprijin bugetar, <coughs> blocat deoarece nu sunt respectate condițiile și pentru care nu pot uh, plăti tranșa prevăzută, mă regăsesc automat într-o situație de întârziere, deoarece obiectivul meu e să fac ordine cu proiectul respectiv. Deci chiar dacă am întârziere, eu consider că proiectul respectiv trebuie să progreseze. Asta e obiectivul meu. Și tot așa, dacă nu transmit banii, există riscul ca peste 3 ani să nu uh, ating obiectivul fiscal, deci chiar dacă mi-am păstrat banii. Și de aceea aceste proiecte apar în roșu. Și odată ce un proiect e pe roșu, apar urmări. Pot exista implicații financiare. În cazul nostru nu există o implicație financiară, însă în orice caz, dacă un proiect e pe roșu și rămâne pe roșu, asta înseamnă că obiectivele noastre de dezvoltare nu au fost atinse. Asta e clar ceea ce prevăzusem să facem împreună cu partenerul nu s-a făcut. Și de aceea eu spun că în cadrul uh, sprijinului bugetar, deci chiar dacă banii nu sunt uh, uh, vărsați, transmiși, spunem că proiectul e pe roșu, deci obiectivul nostru fiind să transmitem bani. No, I, I, I obviously endorse everything that Luke has said. I think it's Sigur că susțin tot ce a spus uh, Luc și explică foarte bine unde ne aflăm. Și e clar că există cazuri unde avem un astfel de proiect în versiunea inițială și asta spuneam mai devreme, când ne uităm la aceste KPI-uri, că avem semne de întrebare în anumite cazuri. În anumite cazuri am fost prea ambițioși. Și de fapt trebuie să distingem între atribuire și contribuție. Putem avea un obiectiv care să fie atribuit intervenției noastre sau putem avea un obiectiv la care putem contribui prin intervenția noastră. Și uh, câteodată suntem prea ambițioși pentru că nu mai facem această distinție și creăm, avem un proiect unde, pe care trebuie să-l reanalizăm și să ne recalibrăm situația. Și aș mai sublinia, acest sistem al uh, semafoarelor e o parte obișnuită a gestionării sănătoase a portofoliului. Și cred că e același, exact același tip de sistem pe care l-ar avea multe companii. Pentru că așa se vede cum uh, funcționează o companie. Și acest sistem de semafoare, în funcție de ce KPI analizăm, uh, analizează o realitate. Există o întârziere a proiectului, există un risc grav. Câteodată aceasta se întâmplă din vina noastră, dacă vreți, dacă suntem prea ambițioși, sau, cum se întâmplă adesea, sunt de vină factori externi. Și dacă ne uităm la exemplul uh, ajutorului bugetar, la DigiNIR noi folosim acest uh, ajutor bugetar și folosim asta în țări precum Ucraina, de exemplu, acolo există condiționalitate și condiționalitatea vorbește de atingerea unor obligații legislative, deci introducerea de reforme fundamentale. Iar dacă legislația nu e transpusă de Rada Ucraineană, nu vom face plata. Nouă ni se pare corect din punct de vedere al gestiunii financiare și iată și pârghia pe care o folosim. Dacă plata nu se face în acest an, nu se va face nici anul viitor sau uh, se face abia când condițiile sunt îndeplinite. În afară de acești factori, lucrăm și în alte circumstanțe, de exemplu, susținerea societății civile în mm, anumite medii. Și de multe ori, cu toată bunăvoința, trebuie să decidem că un anumit proiect merită să fie marcat cu roșu din cauza situației de acolo. Dar uh, vom căuta activ căi pentru a îmbunătăți situația acolo, problema. Mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați explicat sistemul semafor din nou. Mulțumesc, l-am înțeles. Mie nu prea îmi place ajutorul bugetar și după atâția ani nu mi-e clar de ce place atâtora. Dar ce am vrut să spun? E optimismul îmi pare un lucru bun, angajamentul îmi pare un lucru bun, dar cred că obiectivele le definesc experții și când un sfert din proiecte au probleme, eu mi-aș dori să, să facem obiectivele mai realiste, pentru că nu sunt făcute de străini care nu cunosc situația de la fața locului. Încă o dată felicitări pentru angajament și pentru optimism, însă cred că un sfert de proiecte cu probleme e un pic prea mult. Doamna președinte, cred că faptul că știm că e un sfert e deja un prim pas Nimeni din sistem nu vrea să lucreze cu aceste cifre, dar e important ca sistemul să fie dus mai departe și să facem ceva atunci când uh, ceva nu funcționează. Și asta era impresia noastră. Uh, raportarea e un mare succes și ne aflăm pe o cale bună cu această uh, informare. Mulțumesc pentru discuția de astăzi. Ne vom revedea, nu e o amenințare, e o promisiune și vom uh, vedea mm, cum decurg lucrurile, dacă previziunile dumneavoastră se îndeplinesc. vreau să vă mulțumesc mult și să vă rog să continuați să vă faceți treaba, pentru că dacă nu rămâneți dumneavoastră pe subiect nu se întâmplă nimic. <clears throat> Cred că e important să sensibilizăm delegațiile în permanență și să arătăm că avem nevoie de rezultate mai bune. Iar uh, cu cele 60% înțelegem, e loc de mai bine și cred că putem lucra foarte bine împreună pe acea îmbunătățire. Mulțumesc așadar pentru prezență și pentru munca depusă. Vreau să vă mulțumesc sincer pentru că e o treabă foarte bună pe care o faceți. Ehm, ajungem la punctul 8. Politica clădirilor în Luxemburg. O salut pe doamna Holmeier, raportoare. Și îl salut și pe șeful OEL, domnul Beche. Mulțumesc pentru prezență, bun venit! și doamna Holmeier, care ne va prezenta un proiect destul de interesant, sau cel puțin neobișnuit. Stimată doamnă președinte, dragi colegi și dragi colegi, nu, nu, nu aveam de gând să prezint întregul proiect, dar uh, vreau să vorbim un pic despre ceva ce am remarcat în aripa E2 a clădirii Drosbach. Trebuie să închiriem în momentul de față clădiri în Luxemburg care au, unde lucrează și alte firme, o imprimerie, un atelier, unde există un depozit, Iar um, depozitările de până acum au dus la probleme de siguranță, de probleme de protecția muncii și iată nu am reușit să găsim în Luxemburg clădire potrivită până acum și atunci s-a convenit să folosim clădirea Drosbach, care nu e cea mai bună pentru aceasta, dar se pare că n-a existat nicio alternativă existau problemele de securitate, de risc de incendiu și atunci ne-am uitat la structuri și am descoperit lucruri neobișnuite. Eu cred că el, astfel de situație nu mai corespunde perioadei 2017. Deci sunt stocate acolo alimente pe termen lung, cafea și orez și când am întrebat de ce, Eu credeam că necesarul zilnic se rezolvă livrând la timp și se stochează doar pentru, pe termen scurt, nu? Dar nu pentru necesarul pe termen lung. La tipografie nu există sinergii între instituții și nu știu de ce toate instituțiile printează independent unele de altele. Știu din domeniul financiar că putem face atâtea lucruri împreună. Și tot întrebând și tot primind răspunsuri, cum se stochează, cum apare logistica, cum funcționează, cum se stochează. Asta nu mai corespunde anului 2017 și trebuie îmbunătățite lucrurile acolo, trebuie îmbunătățite. Acolo pot fi găsite efecte de sinergie între instituții, pentru că nu e doar Parlamentul acolo, e și Curtea de Justiție, și Curtea de Conturi, și Comisia, de fapt, toate instituțiile la oaltă și la astfel de uh, proiecte de tipar nu văd nevoia ca fiecare instituție să tipărească singură. Am putea obține efecte de sinergie acolo. La depozitare m-am întrebat ce se stochează și de ce și pe cât timp. Atunci ni s-a spus că sunt și elemente stocate pe termen lung, mai multe luni, consumate în timp. Asta corespunde sistemului anilor 70. Așa se făcea pe vremuri, se stoca pe termen lung uh, făină, orez și altele. Așa era în trecut, dar astăzi nu se mai face astăzi nici la cafea, nici la ceai. Uh, Astăzi există sisteme logistice care livrează în termen scurt și pun la dispoziție la nevoie. Și mă întreb și de acest outsourcing. Este oare chiar sarcina unei instituții să facă aceste depozitări? Din păcate nu am avut timp să facem analiza detaliată și de aceea am emis un aviz și am rugat să se analizeze această structură și am mai avut un aviz unde recomandaserăm să părăsim clădirea Drosbach în cel mai scurt timp și să ne mutăm în clădirile uh, principale. Costurile sunt mari. Eu nu spun că n-ar exista multe clădiri. Nu există multe clădiri la Luxemburg, dar dacă nu există acolo suficiente clădiri, atunci mergem altundeva. Trebuie să găsim și alte soluții, alte căi. Costurile actuale nu sunt deloc mici, deci ce avem de plătit? Costuri totale pe această soluție temporară cu 1,75 de milioane de euro pe an. Când ne gândim că e vorba mai mult de, de stocare, de depozitare și așa mai departe, e destul de mult, o sumă destul de mare. Rog așadar cont și OEL. Mi s-a transmis că se verifică de către OEL uh, aceste structuri. Rog să fie modificate și să ne adaptăm vremir, vremurilor de astăzi. Doamna președinte, uh, să vedem comisia știe mai multe? Vă rog, aveți cuvântul. Madame le Président. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să reamintesc puțin contextul destul de complex al acestui imobil din Luxemburg. A trebuit să părăsim clădirea istorică Jean Monnet din cauza asbestului. Și astfel, uh, pe 15 iulie 2014, Colegiul de Comisari a luat această hotărâre urmată de um, informarea autorității bugetare. Deci asta e începutul. A trebuit să găsim birouri, localuri, săli de reuniuni, localuri tehnice, de stocare, pentru 1600 de funcționari, ceea ce nu e treabă ușoară. Referitor la localurile de stocare la care v-ați referit adineori. Când am părăsit clădirea Jamone, Monnet, disponeam de peste 7000 de metri pătrați de spațiu de stocare. Prin raționalizare s-a redus mult această nevoie și acum spațiul necesar era de 3500 de metri pătrați. Nu e o solicitare nouă. Deja a existat o notă informativă în martie 2015 către autoritatea, autoritatea bugetară. Deci ce am prezentat data trecută nu e o nouă cerere, ci e o continuare a eforturilor noastre de a găsi o suprafață. Am părăsit definitiv clădirea Jamone la sfârșitul lunii mai acestui an. Am dat cheile proprietarului deci a trebuit să golim această clădire care a fost ocupată peste 40 de ani. A trebuit, de pildă, să a trebuit să-i uh, trimitem pe prestatar la aceste localuri și aici Uh, mă refer la un atelier de tâmplărie, de exemplu, care era la fața locului și care repara și confecționa mobiliarul. Deci toate aceste echipamente, deci localuri, au fost redate prestatarilor, deci au fost externalizate. Se face trimitere și la mm, ceea ce ține de imprimerie. Comisia după ce va fi semnat contractul de închiriere a suprafețelor în Rosbach, deci partea de imprimerie nu reprezintă decât 9% din suprafață. În ceea ce privește stocarea alimentelor, e vorba de alimente uscate, această suprafață nu reprezintă decât 7%. Celelalte stocuri sunt stocuri de natură generală, stoc de natură mobiliară, de echipamente, și, de asemenea, există o proporție importantă pentru materialul informatic, anumite laboratoare care sunt folosite de Direcția Generală Informatică a Comisiei. S-a făcut o prospectare a pieței în mai multe etape și până la urmă singura soluție posibilă a fost să închiriem suprafețe suplimentare în clădirea Rosbach. Și acum uh, revin la chestiunea sinergiilor, o chestiune foarte importantă. Există deja în Luxemburg, vom căuta altele cu oficiul de publicații, știind că una din principalele sarcini se referă la aceste publicații, deci discutăm, negociem acum cu ei pentru a vedea cum pe viitor, când vom putea uh, intra până la urmă în clădirea Jamone 2, după ce va fi terminată această clădire, deci cum vom putea atunci însărcina oficiul de publicații cu toate mm, activitățile de tipărire. De altfel, ei vor propune aceste servicii de imprimerie celorlalte instituții prezente în Luxemburg. Și referitor la sinergie, aș vrea să vă spun că există unele deja de ani de zile, de pildă serviciile de creșă sau de sau crearea unui centru de scanning pentru vehicole în mod interinstituțional. Deci aceasta a fost primul meu răspuns. Aștept acum următoarele întrebări din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Ja, also, ja, danke schön. Wir sind jetzt mit, den, mit der Lage in Luxemburg. Vă mulțumim. Nu prea ne mulțumește situația acestei clădiri din Luxemburg, de aia e punctul pe ordinea de zi. O altă întrebare. În 2014 s-a stabilit acest proiect de a pregăti clădirea. În 2017 clădirea încă nu i gata. Și ce cu stocarea asta de alimente? Nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Poate că dați mai multe detalii. Vreau să vă spun că, în primul rând, um, în ceea ce privește efortul de a găsi sinergie între diferitele servicii și birouri, pentru primerie. Da, salut această, aceste eforturi. Acum, referitor la oficiul de imprimerie, din informațiile mele nu e posibil ca birourile Parlamentului să le folosească, deoarece nici personal de la comisie nu poate să folosească echipamentele Parlamentului. Deci optimizarea ar trebui să fie obiectivul nostru aici, în cadrul acestor sinergii. Când ai niște mașini, niște de imprimare, de tipărit, greoaie, nu neapărat uh, din uh, ultima generație, de sunt niște mașini învechite, dar care încă funcționează bine, însă pentru care e nevoie de o anumite cunoștințe pentru a le opera. Ar trebui să ne gândim uh, serios dacă nu putem face totul împreună cu niște echipamente moderne cu care să poată lucra toată lumea. Referitor la clădirea Jamone. Anul acesta comisia ne-a împărtășit uh, informația că totul e conform programului, însă e o informație complet falsă. Și vreau să spun că aceste informații false, vehiculate, subminează încrederea între Parlament și Comisie. De ce s-au acumulat aceste întârzieri? Care e costul acestor uh, întârzieri? Au spărit costurile de securitate astfel? Și Comisia știe de asemenea că nu e util și adecvat să primești documente de lucru cu informații neactualizate sau incorrecte. Asta chiar erodează încrederea dintre instituții. Tage nicht mehr ein, dass wir eine Druckerei in verschiedenen Bereichen haben. Ar trebui să ne gândim împreună la cum putem face ca lucrurile să funcționeze mai bine și referitor la imprimerie. Poate că uh, trebuie să ne dăm seama că Trebuie optimizate aceste sinergii pentru a putea lucra mai bine, mai repede și pentru a evita astfel de situații care duc la apariția lipsei de încredere. Acum, stocarea de alimente, orez, lapte condensat, zahăr și așa mai departe. E ceva ce Uh, nu mai uh, se folosește laptele condensat, de pildă. Acum se lucrează cu lapte proaspăt uh, furnizat la cerere, deci ar trebui făcut efort în acest sens. Îmi pare rău. Merci. Bon, ce qui concerne les produits alimentaires. Mulțumesc. În ceea ce privește produsele alimentare, am răspuns deja la acest punct. Cred că, într-adevăr, există un stoc minim de care e nevoie. Uh, avem șase autoserviri, deci e nevoie de un stoc minim și aceste suprafețe reprezintă o parte minimă în uh, stocul general. Din punctul de vedere al sinergiilor, suntem uh, de acord să găsim sinergii cu ansamblul instituțiilor. Este în interesul nostru comun și, într-adevăr, au existat și dificultăți pentru a utiliza pe deplin instalațiile Parlamentului European, însă, încă o dată, este vorba aici de o încercare a noastră și uh, biroul de imprimerie este uh, practic în capul listei. Așteptăm, deci, soluții pentru a găsi cele mai bune sinergii, pentru că suntem uh, deschiși în ceea ce privește întârzierile la clădirea Jean Monnet 2. Bineînțeles, la sfârșitul anului trecut, începutul anului 2017, am primit cererile în ceea ce privește dispozitivul de uh, securitate, care este destul de complex. A trebuit să-l analizăm uh, în detaliu de către biroul de arhitectură care se ocupă de uh, proiectul acestei clădiri. De fapt, comisia nu este cea care conduce șantierul, ci administrația de lucrări publice din Luxemburg este cea care se ocupă și noi, bineînțeles, lucrăm în strânsă cooperare alături de arhitecții responsabili. Aceste măsuri de securitate au fost analizate în detaliu și au dus la întârzieri suplimentare de aproximativ șase luni. În ceea ce privește costurile aferente acestor măsuri de securitate, într-adevăr vom putea da un răspuns la începutul anului viitor, pentru că la sfârșitul anului acesta vom primi proiectul definitivat cu cifre clare pentru costurile defalcate. E vorba de informații care ne-au fost transmise la sfârșitul verii și nu am putut să informăm mai rapid autoritatea bugetară în legătură cu aceste noi întârzieri. De altfel, există o întârziere care a apărut uh, și în ceea ce privește atribuirea lucrărilor pentru terasarea acestei clădiri. Să continui, doamnă președintă? În uh, februarie 2018 vom face un raport tocmai pentru a elimina o serie de neînțelegeri legate de acest proiect. Jean Monnet II, atunci când va fi realizat, va prezenta o serie de caracteristici interinstituționale. Vom avea și o bibliotecă un centru de conferințe care va fi accesibil celorlalte instituții și alte instalații. Deci, iată, intrăm uh, în această logică a sinergiilor interinstituționale. Mulțumesc, doamnă președinte. Lassen Sie uns noch mal reden über die Verzögerungen beim Jamonet 2. Seit wann? Mulțumesc. Dacă vorbim despre întârzieri, de când ați fost uh, informați uh, și cum controlați acest proiect? Uh, ați fi putut împiedica aceste întârzieri să nu apară? Trebuie să vedem cine este responsabil, pentru că de la început se pare că se știa și numai noi nu eram noi informați, din câte am înțeles. Poate că nu are prea mult de a face dar e adevărat că la început s-a negociat uh, foarte mult cu proprietarul uh, clădirii și nu s-a ajuns la un acord și uh, pentru că nu s-a găsit o altă clădire, asta nu știu dacă e adevărat sau nu, am întrebat de ce nu s-a căutat în afara Luxemburgului. Pentru că de 2-3 ani uh, uh, lucrătorii de acolo se află în niște condiții de neacceptat, deci înțeleg foarte bine uh, voință de a abandona această clădire și faptul că s-a dat undă verde pentru Drozbach, pentru că nu dorim să se lucreze cu asbestul alături. Deci eu nu am criticat această măsură care era absolut necesară, însă critica mea se adresează uh, uh, problemei uh, stocurilor, a depozitelor. Dumneavoastră îmi spuneți că, într-adevăr, trebuie să magazinăm alimente în ziua de astăzi. Nu puteți să-mi spuneți asta mie, care am atâta experiență cu cateringul, pentru că pur și simplu mi se pare de râs. Credeți că trebuie să magazinăm alimente? În trecut, da, poate când eu eram tânără, în anii 80, când uh, eu uh, începeam ucenicia în domeniul restaurantelor, atunci da, dar în ziua de astăzi nu se mai lucrează așa cu uh, alimentele. Nu mai e nevoie de uh, cumpărături care să fie făcute cu luni înainte. Poate da, pentru jambonul din Spania, care trebuie să se magazineze și să matureze, însă acolo există un motiv pentru care trebuie să stea luni de zile uh, în magazie și e foarte bun de altfel după aia. Capătă un gust mult mai bun, dar făina, de exemplu, nu își îmbunătățește calitatea stând în magazie și nici alte alimente, deci nu văd prea bine care este sensul. Acum, trecând la clădirea Jean Monnet, informația pe care ne-a dat-o astăzi, am să vă spun sincer, e o minciună. Uh, ne spuneți că elementele de uh, securitate uh, se cuno- s-au cunoscut abia acum. Nu, de un an de zile sunt cunoscute. Nu puteți să-mi spuneți că nu le știați. Trebuia ca Parlamentul să fi fost informat, pentru că dumneavoastră vă aflați aici și ne mințiți în față. Îmi pare rău, dar trebuie să vă spun în față. Mie nu-mi place să fiu dusă cu zahărelul. E adevărat că uneori uh, companiile nu își îndeplinesc termenele, dar nu puteți să spuneți că nu știați pentru că e o minciună. Și dacă îmi spuneți pe de altă parte că există elemente de securitate, că s-au făcut schimbări la proiect în urma atentatelor de la Bruxelles și așa mai departe, că s-au introdus tot felul de măsuri noi de securitate la multe clădiri, da, poate că sunt niște motive întemeiate. Eu nu nu pun sub semnul întrebării aceste motive, însă să nu-mi spuneți că principalul motiv este că nu știați la momentul respectiv. Bineînțeles că știați, poate nu știați cât de mare va fi întârzierea, însă dacă uh, putea să spuneți Parlamentului înainte că vor exista întârzieri, e clar că putea să o faceți. la uh, momentul în care s-a știut că vor fi întârzieri, trebuia să fim informați și după aceea urma să vedem cât de mare era întârzierea. Însă, dumneavoastră ne-ați spus asta abia în iulie și, de fapt, totul trebuia să se uh, termine atunci când era prevăzut, ceea ce știm că nu se mai întâmplă. Deci nu mai faceți tot felul de declarații ca să ascundeți adevărul. Vorbiți clar aici pentru că mă simt de dreptul trasă pe sfoară și nu pot să accept acest lucru, în special în calitate de raportor pentru chestiuni imobiliare. 7% uh, în magazinare. Spuneți că este puțin. Din punctul meu de vedere, nu-i deloc puțin. Nu, mi se pare că nu e vorba de magazinare aici, e vorba de clădiri cu săl de conferințe. Da, eu sunt o persoană foarte cinstită și de bună credință. Trebuie să fie așa, dar la un moment dat mi se termină și mie amabilitatea pentru că am impresia că râdeți de mine, îmi râdeți în față. Vă rog. Mulțumesc. În ceea ce privește Jean Monnet 2 și măsurile de securitate, acestea au fost analizate cu foarte multă atenție. E vorba de chestiuni de tehnică de vârf cu consecințe clare pe mai multe elemente, de exemplu intrările la parcare sau intrările funcționarilor și pentru vizitatori. Măsuri care au trebuit să fie analizate cu foarte multe detalii de către biroul de arhitecți. Și abia la sfârșitul verii am fost informați de uh, Uh, nivelul întârzierilor care vor apărea în urma acestor elemente de securitate. Deci, cum vă spuneam, uh, pot să vă fac un raport complet în legătură cu aceste noi date pentru a vedea și incidența bugetară a acestor modificări abia la sfârșitul anului, pentru că abia atunci vom primi detaliile cu cifrele corespunzătoare pentru aceste modificări. Poate că n-am avut o capacitate de anticipare suficient de bună pentru aceste întârzieri, însă și aici există o circumstanță și anume felul în care s-au organizat aceste lucrări. Spre deosebire de alte proiecte imobiliare, acesta este uh, împărțit uh, pe mai multe uh, părți, uh, ceea ce duce la creșterea concurenței și uh, sperăm la o mai bună gestiune a costurilor. În ceea ce privește uh, magazinarea pentru alimente, uh, doamnă Holmeier, vă propun să veniți, să vedeți cu ochii dumneavoastră că e vorba de o chestiune limitată. Și, bineînțeles, uh, așteptăm cu bucurie sugestiile dumneavoastră. So limite ja nicht. Genau, also ich habe jetzt äh, in der, in der da, dacă ne spuneți că avem documente, avem, uh, se spune aici, 1700 de metri pătrați de uh, magazinare și dublu pentru birouri. Deci, practic, jumătate din capacitate este pentru magazii. Și nu înțeleg ce spuneți. Ne spuneți, pe de altă parte, că informaticienii trebuie să magazineze și ei lucruri. Ce, calculatoare vechi? Uh, când, de fapt, după trei luni de zile, orice calculator nu mai este uh, ultimul răgnet. Deci ce trebuie să magazinăm? Lucruri pe care ar trebui să le aruncăm, nu? Eu nu înțeleg de ce e nevoie de atâta capacitate de stocare, mai ales la prețul uh, care ne costă, pentru că metru pătrat este foarte scump. Deci dacă mă explicați uh, la ce sunt bune toate aceste magazii, vă rog. Da, bineînțeles, doamnă președintă. Așa cum vă spuneam mai devreme, am trecut de la o capacitate de înmagazinare de 7.000 de metri pătrați la 3.500 de metri pătrați în ziua de astăzi. Această suprafață de stocare practic ne-a permis să reducem suprafața totală, eliminând uh, materialul uh, uh, care nu mai era util și am redus suprafața cu 72%. În ceea ce privește GMO-urile, am ajuns, uh, dacă facem calculul tuturor suprafa- suprafețelor uh, um, stocare, restocare, uh, stoc informatic, uh, imprimerie, am ajuns de la 14.000 la 4.000 de metri pătrați. Deci vedeți că s-au făcut eforturi de raționalizare foarte mari. În ceea ce privește stocul informatic, L-am citat deja și, din punct de vedere al mărimii, este comparabil cu cel pentru uh, restaurante. E vorba de 150 de metri pătrați, care sunt alocați o parte pentru laboratoare, pentru direcția de informatică, unde se vor face teste pentru noile echipamente, care uh, nu se pot testa în birouri. Suprafața care este alocată pentru uh, produsele de restaurant uh, e vorba de 270 de metri pătrați și ansamblul suprafeței pe care o utilizăm la ora actuală e vorba de 4050 de metri pătrați, incluzând aici și cererea din luna septembrie. Dacă doriți, vă putem uh, transmite în scris toate aceste cifre, bineînțeles. Da, ne place această ofertă. Mulțumim! Așteptăm în scris. Doamna Holmeier. Dumneavoastră spuneți că vă bucurați de propunere mele și eu aștept cu interes propunerea dumneavoastră. Da. Um, management modern al restaurantelor, al cantinelor, se poate vizita oricând. Vă pot da recomandări, dar nu, nu cred că e treaba unui deputat să facă asta nu mai există depozite centrale pentru șase restaurante în ziua de azi. Și apoi ai, voie, ai nevoie de personal angajat care face tragul uh, transport de la un restaurant la altul și cred că nu mai e nevoie să depozităm orez cum se depozita în anii 60, 70, 80. Asta era pe vremuri. De aceea vă rog să analizați structura și să vă gândiți dacă pentru șase restaurante merită depozitat central pentru neperisabile. Eu cred că există soluții mai moderne astăzi. Așteptăm așadar să ne prezentați propunerile dumneavoastră. În ianuarie voi fi oricum la Luxemburg și mă voi uita personal la cum mai stau lucrurile. N-ați spus uh, nimic, domnule Bechel, despre necesitatea de stocare pe termen lung. Este totuși uh, neobișnuit să ai astfel de de depozite. Sau la comisie normal. Nu ne-am ocupat niciodată de asta, dar vă rog, domnule Biche. Merci, Madame la Présidente. Mais comme je vous l'ai dit, on a, on a vraiment dans un effort de, de grande... Mulțumesc, doamnă președinte. După cum vă spuneam, facem un efort de raționalizare pentru a limita această suprafață. Avem în jur de 4400 de funcționari și tot felul de agenți, deci o cantitate deloc neglijabilă și dacă vedem care sunt suprafețele, practic corespunde un metru pătrat de stoc pe cap de funcționar, ceea ce nu este uh, nefezabil. Este conform normele, normelor, dar, după cum v-am spus, vom transmite comisiei dumneavoastră cifrele pentru a vedea înscris care sunt proporțiile. Singurul lucru care mă îngrijorează este că nu faceți efortul de a întreba dacă e necesar. Cheltuim bani cu acesta și poate putea folosi acei bani în altă parte. Deci întrebarea este, sunt necesare astfel de stocuri de alimente? Sigur că cei care au avantaje din uh, <clears throat> aceste depozite insistă să se păstreze ne-am bucurat de un răspuns în scris. Am rugat sau ne-am bucurat dacă comisia s-ar putea gândi la acest lucru și s ar pune întrebarea dacă nu poate îmbunătăți lucrurile. Doamna Carama, îmi cer scuze, nu v-am văzut. Nicio problemă. O înțeleg uh, pe doamna Holmeier din gastronomie. Eu am lucrat mult în protecție în uh, protecția civilă, în prevenire și mă gândesc mai ales la alimentele la care v-ați referit, ceai, orez, făină, sunt alimentele clasice și mă întreb, nu știu, întreb, deci întrebarea mea către comisie, poate stocați aceste alimente și în ideea unei protecții față de catastrofe, în protecție civilă. Ar putea fi o explicație, nu? un cutremur în zona Luxemburg. Vă rog, domnul Biche. On a parfois des tempêtes de neige, mais pas... Da, câteodată avem uh, și furtuni de zăpadă, dar nici chiar așa. Ne bucurăm pentru că suntem responsabili pentru cei 4.000 de angajați și... Bine, aștept așteptăm uh, răspunsurile în scris. Doamna Holmeier continuă analiza. Și cine mai ajunge la Luxemburg poate arunca un ochi. Și poate ne puteți trimite și o situație a spațiului uh, de birouri și numărul de angajați din fiecare birou. În Bruxelles cunoaștem situația foarte bine, dar în uh, Luxemburg nu știm cum arată lucrurile și cât plătim chirie pe an și pe metru pătrat, ar fi informații utile. Mulțumesc. Doriți să mai adăugați ceva în încheiere? Simplement, madame, că, bien entendu... Doamnă președinte, bineînțeles, ne luăm angajamentul să vă transmitem toate informațiile pe care ni le-ați cerut, uh, cât mai uh, precis și detaliat. Doamna Holmeier, în încheiere, dorem să atrag atenția asupra încă unui lucru. Nu vreau să fiu rea, văd că se fac eforturi, am avut discuții bune cu angajații, dar la noua clădire Jean Monnet vă atrag atenția că am deschis deja în Comisia de Buget că dacă vor apărea modificări, să informați Comisia de Buget. Dar nu doar un document de lucru, ci uh, direct. <clears throat> și dacă vreți să folosiți marja celor 10% cheltuieli neprevăzute, uh, dar deci dacă depășește 10%, trebuie acordul Comisiei de Buget, dacă nu depășește, trebuie doar discutat. Deci textul nu există sau, mă rog, s-a uitat. Salutăm uh, munca Comisiei de Buget, da, și sunt uh, premise importante și informații importante pentru a lucra cu ele în descărcare. Am încheiat acest punct, mulțumim am mai învățat ceva și asta mă bucură în mod expres. Suntem la punctul 9. La rugămintea doamnei raportor avem acest raport special al Curții de Audit prezentat pe scurt susținerea tinerilor fermieri. Domnul Wojciechowski din partea Curții, doamna Kadenbach din partea noastră. Domnule Cehovski, aveți cuvântul, vă rog. Uh, mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Vă mulțumesc pentru că mă oferiți această oportunitate de a prezenta raportul Curții de Conturi Europene. Cu titlul uh, Susținerea pentru tinerii fermieri la nivelul UE ar trebui să depindă de o mai bună și eficientă susținere a energiilor regenerabile. Acest raport se bazează pe rezultatul auditului de anul trecut, un audit uh, făcut la Comisia Europeană și în patru state membre. E vorba de state membre care sunt uh, uh cei mai mari utilizatori a acestor ajutoare pentru tinerii fermieri. Franța, Spania, Polonia și Italia care utilizează în jur de 56% din uh, fondurile totale pentru tinerii fermieri. Fondurile care sunt alocate pentru tinerii fermieri sunt de aproximativ 10 miliarde de euro în uh, perioada 2007-2013 a fost uh, un fond de 3,2 miliarde de euro la pilonul 2 în perioada financiară 2014-2020 Susținerea pentru tinerii fermieri este de 6,4 miliarde de euro, 3,8 la pilonul 2 și 2,6 la pilonul 1. Întrebarea care s-a pus în cadrul auditului a fost dacă susținerea pentru tinerii fermieri este bine concepută pentru a avea uh, ca efect reînnoirea eficace a generațiilor. Și acest concept de renoire eficace a generațiilor este absolut esențial, pentru că renoirea generațiilor a fost principalul obiectiv al susținerii oferite tinerilor fermieri. Pentru a răspunde la această întrebare, Răspunsul este negativ. Nu s-a reușit uh, această reînnoire generațională. Uniunea Europeană a cheltuit uh, și cheltuiește în continuare bani pe, pentru aceste alocări, 10 miliarde de euro, însă deocamdată nu uh, se constată că există o reînnoire a generațiilor. Și am să vă prezint câteva date în acest sens. Ceea ce este important este tabelul pe care îl aveți acum în față și care ne arată rezultatele acestei susțineri pentru tinerii fermieri în perioada 2005-2013. Linia pe care o vedeți cu albastru arată populația tinerilor fermieri în UE. Aceasta a fost în scădere în uh, ultimii 9 ani, deci din 2005 până în 2013. A trecut de la 3,3 milioane până la 2,3 milioane, deci practic s-a pierdut un milion de tineri fermieri. Bineînțeles că suprafața medie de teren care este deținută de acești tineri fermieri a crescut de la 19 hectare ajungând la 24 de hectare. Deci un număr mai mic de fermieri tineri uh, cu suprafețe de teren mai mari. Este vorba de suprafețe folosite de uh, acești tineri fermieri care reprezintă o categorie statistică destul de mare. Este vorba de persoane care uh, sunt uh, mai tineri de 45 de ani. Și suprafața utilizată de tinerii fermieri a trecut de la 47,7 în 2005 la 51,9 uh, în 2013. Este vorba aici de o tendință generală și nu este o problemă doar pentru tinerii fermieri, ci este o problemă în general pentru agricultura europeană. Practic, uh, pierdem uh, exploatației agricole. În, uh, între 2007 și 2005-2013, mă scuzați, în această perioadă numărul fermelor în UE a scăzut de la 14,5 la 10,7 milioane de exploatații. Deci am pierdut aproape 4 milioane de astfel de exploatații agricole într-o perioadă de aproape 10 ani. Aceasta reprezintă cam 400 uh, de mii anual, 30 de mii lunar, 10 mii zilnic. Iată o problemă foarte gravă care trebuie analizată um, într-o dezbatere asupra viitorului politicii agricole comune. Pentru că trebuie să vedem până când va continua acest proces și ce putem face pentru a-i pune capăt. Același lucru se întâmplă și cu tinerii fermieri. Există numărul total uh, de ferme care a scăzut și numărul total de tineri fermieri de asemenea. Următorul slide. Este un tabel în care puteți vedea cât de gravă este situația. Aveți uh, o linie de culoare gri în josul tabelului care arată procentajul de tineri fermieri în rândul populației globale a fermierilor, ceea ce reprezintă doar 21%. În uh, ziua de astăzi e vorba de persoane mai tinere de 45 de ani. Același procentaj de tineri în rândul angajaților este linia cu verde deschis, care este uh, în jur de 40% și aici este vorba de uh, o categorie a populației sub 45 de ani. Și tinerii fermieri sunt reprezentați doar în proporție de 20-21%. În ultimii șapte ani, deci practic perioada financiară 2007-2013, participarea tinerilor fermieri a scăzut de la 21,8 până la 21,3%. Deci nu există o renoire generațională și situația este mai proastă acum decât înainte. Poate că acest tabel nu este uh, foarte vizibil pentru dumneavoastră, dar să vă explic ce înseamnă. Este vorba de structura pe vârstă în toate statele membre pentru fermieri. Există o mică îmbunătățire în unele state membre, și anume în Bulgaria, Estonia, Slovenia, Slovacia, Polonia, și în rest vedem că uh, situația s-a înrăutățit. De exemplu, în Franța, participarea tinerilor fermieri în cadrul populației globale a scăzut de la 32% la 28%. În Germania, însă, aici în Germania situația este un pic diferită pentru că nu s-a utilizat susținerea pentru tineri fermieri în perioada 2007-2013. Uh, Germania a primit doar 2 milioane de euro, însă și aici uh, populația tinerilor fermieri a crescut, a scăzut de la 36 la 26 aceasta arată că avem uh, probleme foarte serioase din punctul de vedere al vârstei fermierilor în Europa. În acest tabel puteți vedea de asemenea că populația fermierilor cei mai tineri, deci sub 35 de ani, avem doar două state membre în care această categorie de populație depășește 10%. Austria și Polonia. Și aveți și informații legate de cei mai bătrâni fermieri, 60, peste 65 de ani, avem doar trei state membre în care această categorie este reprezentată sub 10%. Germania, Austria și Polonia. În rest, în medie, media este peste 40% și în Portugalia peste 80%, deci 50%, mă scuzați, deci uh, o majoritate, peste 65 de ani. Situația este variabilă între statele membre, deci aceasta ne arată că avem probleme diferite în ceea ce privește vârsta fermierilor. Probleme generale cu vârsta fermierilor în toată UE, dar situația este uh, diferită în fiecare stat membru. ceea ce înseamnă că trebuie să găsim și soluții potrivite pentru fiecare stat membru și uh, aceasta prin politici flexibile, pentru că situația nu este asemănătoare peste tot. Aici avem uh, informații legate de utilizatorii acestor uh, fonduri pentru cele patru state membre pe care le-am menționat la început, Franța, Spania, Polonia și Italia, care au fost supuse auditului. care a fost logica intervenției. Ceea ce este important este că nu am identificat uh, nereguli sau abuzuri în rândul beneficiarilor. Deci uh, nu au apărut astfel de nereguli în uh, intervenția făcută. Însă problema care s-a pus a fost logica acestei intervenții. În raportul nostru, la pagina 34, veți vedea și exemple concrete pe care le dăm cum ar fi susținerea pentru fermieri care au o suprafață de 500 de hectare și care primesc 1000 uh, de euro în plăți directe și în plus 3.000 de euro în calitate de tânăr fermier. Deci există o susținere pentru tinerii fermieri, de acord, însă se pune problema dacă exista și o consecință din punctul de vedere al renoirii generației, generațiilor și răspunsul este că nu. Au uh, fost uh, și tineri fermieri care lucrează pentru anumite companii și care au fost susținuți ca fiind uh, partener uh, în, într-o afacere, a primit uh, partea lui. Deci, deși nu era un fermier activ, a fost susținut. Există un astfel de caz în care s-au dat 4.000 de euro pentru o astfel de persoană și care a fost impactul. Încă o dată nu a existat nicio consecință directă din punctul de vedere al renoirii generaționale. Ceea ce recomandăm noi aș spune în încheiere, foarte pe scurt. O clipă, vă rog, pentru că vreau să trec direct la recomandări, nu la rezultatele noastre. Deci, prima recomandare ar fi uh, aceea de îmbunătățirea logicii intervenției printr-o întărire a nevoii de evaluare. A doua recomandare, măsuri mai bine țintite. În al treilea rând, îmbunătățirea sistemului de evaluare și monitorizare. Aș vrea să mulțumesc doamnei Kadenbach pentru că a pregătit documentul de lucru. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea pe care ne-ați dat-o față de recomandările noastre. Cred că este important pentru viitoarea dezbatere legată de viitorul PAC, pentru perioada de după 2020. Este important, cum spuneam, să vedem care este logica intervenției pentru a ajunge la o adevărată reînnoire generațională, pentru că deocamdată am cheltuit bani fără niciun fel de rezultat. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Wir sind Mulțumim. Un raport de o foarte bună calitate, un raport foarte important și de aceea ne-am bucurat să-l punem încă o dată pe ordinea de zi. Și cred că trebuie să vorbim uh, foarte serios despre acest subiect și dau cuvântul doamnei Kadenbach, doamna raportor. Un sincer mulțumesc fostului coleg, domnul Wojciechowski, iată în acest nou rol. Mulțumesc pentru raport și aș da câteva cifre pentru a arăta cât de dramatic e subiectul. În primul rând, numărul tinerilor fermieri a scăzut în ciuda acestor măsuri. Am văzut ce scădere mare între 2005-2013. Numărul a scăzut, deși suprafețele prelucrate au rămas cam aceleași. Și dacă uh, ne uităm la aceste date, am văzut că situațiile diferă mult de la un stat membru la altul. Și și în diferitele regiuni. Cred că e mai ușor pentru control dacă avem uh, sisteme care nu reacționează tocmai flexibil, dar e necesar ca dacă dorim să atingem acest obiectiv, să impunem măsuri care tratează problemele de la fața locului în mod concret. Proiectul nostru de aviz se află în dosarele dumneavoastră. Deci probabil că v-ați uitat uh, deja la el. m-aș alătura recomandărilor curții. În primul rând, în ceea ce privește măsurile actuale de impact, o serie de măsuri care pot fi combinate pentru ajutorarea acestor tineri fermieri, cred că trebuie evaluate uh, de urgență și în detaliu. Asta s-a văzut în prezentare. Pe de o parte avem nevoie de o comparabilitate la nivelul UE și apoi întrebarea dacă acești indicatori sunt sau nu coerenți, nu reiese prea clar din uh, comparația al master și ce e esențial, și asta apare din nou la acea recomandare, care sunt obstacolele. Care sunt obstacolele în statele membre care îngreunează situația tinerilor care doresc să preia ferme? sau care sunt uh, obstacolele astfel încât fermieri mai în vârstă nu predau aceste ferme. S-a văzut, s-a discutat sistemul de pensii, s-a discutat disponibilitatea de a prelua o fermă. Apoi ar trebui ca dispozițiile pentru după 2020 să fie elaborate astfel încât să prezinte o logică destul de clară de intervenție și asta a spus-o și colegul Viciovski. Eu mai cred că ar trebui ținut cont de următoarele aspecte. Pe de o parte, problema obstacolelor, dar înainte de aceasta, întrebarea nevoilor concrete ale celor care vor să preiau o fermă sau să înființeze una nouă. Sunt probleme geografice sau strict eh, probleme agricole sau socioeconomice, politice și apoi să ne întrebăm cu ce măsuri politice putem crea posibilități să se ajungă la preluarea uh, unor astfel de, de ferme, ce trebuie să facă statele membre pentru a simplifica uh, transferul unei astfel de proprietăți. Ce forme sunt cele mai potrivite? Am văzut că există o sumă întreagă, avem plăți directe, diverse instrumente, sume paușale și aici ar trebui să ne uităm mai atent ce măsură se potrivește, ce măsură financiară se potrivește cărei nevoi. Un alt punct pe care l-a arătat raportul, există o mare nevoie de informare, măsuri de informare pentru un transfer mai timpuriu, ca și aceștia să poată face uz de mijloacele puse la dispoziția lor. Și la punctul 3 transpunerea măsurilor PAC după 2020, orientarea măsurilor în statele membre, folosirea de criterii clare, am uh, spus și asta în uh, raport, criteriile pot fi interpretate în diferite feluri și s-a mai pus întrebarea cum pot delimita ce înseamnă un tânăr fermier, astfel încât și ajutoarele să fie orientate astfel. ca să vorbim totuși uh, în aceste ferme de activitate agricolă. Avem nevoie de condiții minime mai bune, ce scor trebuie să atingă un astfel de proiect depus. Și o altă problemă, cum împărțim corespunzător mijloacele din buget, astfel încât pe întreaga perioadă să fie uh, să existe să fie puse la dispoziție aceste mijloace să nu fie epuizate în primul an și să nu mai rămână nimic pentru anii următori. Și punctul 4, dispozițiile juridice pentru măsurile GAP după 2020, uh, măsurile PAC, scuze, care să îmbunătățească acest sistem. Această situație problematica apare nu doar la, în agricultură, ci și în fondurile structurale. De multe ori nu avem indicatori comparabili. ceea ce depășește conținutul acestui raport, dar e totuși important pentru mine. Um, problematica ce apare aici să nu fie discutată doar în prisma aspectelor legate de politica agricolă comună. Să ne gândim că este o întrebare pe care o putem ataca împreună cu alte sectoare. Mă gândesc la colegii de la dezvoltare, zona rurală, zonele unde activități agricole au loc, dar sunt în scădere Trebuie ca viața acolo, în astfel de zone, să merite. Avem nevoie și de uh, asigurarea socială, avem nevoie de activități pentru partenerii uh, fermierilor care doresc să lucreze în alte domenii. Deci trebuie să existe infrastructură în aceste domenii, astfel încât viața în uh, a țară să fie mai atrăgătoare. Cred că cu o astfel de abordare mai largă putem reuși mai degrabă decât doar cu mijloace financiare, așa cum apar uh, acum pentru mine, așa cum arată ele acum. Doamnă președinte, mulțumesc. Bun venit și domnului Sikerski, șeful Comisiei Agricole. Am invitat și pe ceilalți colegi. Avem, iată, un program al cărui eșec e dovedit de curte de Conturi și, uh, drept răsplată, Parlamentul a adăugat 40 de milioane pentru anul viitor. Poate îmi poate explica cineva. Eu cred că trebuie să luăm, uh, să tratăm cu seriozitate aceste rapoarte ale curții. Nu putem continua ca și până acum. Însă întrebarea este ce putem face pentru a ușura acest schimb de generații. Tinerii s-a subvenționat sistemul întreg. Nu avem uh, nicio posibilitate de a direcționa aceste fonduri. Fie păi dacă continuăm așa, discredităm de fapt cheltuielile cu agricultura. Doamna Schmidt, vă rog. Mulțumesc. Cam ceea ce era spus a spus colega Kartenbach și doamna președinte. În completare, aș dori să spun un lucru sunt într totul de acord că trebuie să analizăm nevoia. Și dacă nu vedem ce nevoi au, în continuare trimitem banii fără a ști dacă ajung unde trebuie, dacă rezultă ceva de acolo, dacă au ajuns unde trebuie, dacă au, sunt folosiți și poate unul e promovat de două, trei ori și altul nu primește nimic. <clears throat> informațiile legate de veniturile acestor tineri fermieri. Cât de rentabile sunt aceste ferme? Cum arată totuși o cotă a schimbului de generații? Aș vrea să întreb Comisia cum justifică faptul că nu a făcut o analiză a nevoilor înainte de a trimite banii. Sunt niște lucruri care nu se potrivesc aici. cum să promoveze aceste fonduri din primul pilon, uh, schimbul de generații, dacă poți accesa aceste fonduri doar dacă ai deja o fermă, dacă deții deja o gospodărie. Sau ni se mai spune că niciun stat membru verificat, autoritățile nu știu ce ajutoare diferite le revin la nivel european și la nivel național. Adică, întâi trebuie să analizăm și abia după aia putem acționa. Aș mai dori să știu cum putem folosi mai bine criteriile din pilonul 2, pentru că trebuie promovate proiectele cele mai bune. Și și în acest sens, aceste informații sunt foarte importante. Nu putem uh, folosi banii până epuizăm și asta e. E foarte mult de lucru aici. Foarte multe informații uh, încă nu ne-au parvenit. Că dacă le-am avea, am putea face o propunere concretă insist pe lângă Curtea de Conturi să fie și mai atentă și mai exactă și rog Comisia să ne dea aceste informații și să se uite exact încotro se duc acești bani. Urmează domnul Savama. Mulțumesc. În primul rând mulțumesc domnului Voicheacovski din partea curții care ne-a prezentat o situație foarte bine structurată, un raport foarte clar. Există acolo câteva recomandări foarte clare. Și mulțumesc și doamnei raportor, doamna Kallenbach. Sunt de acord cu aproape tot ce a spus dânsa. Discutăm tinerii fermieri. Și asta e foarte important. Așa cum am văzut, populația fermierilor îmbătrânește rapid, și asta și în uh, marile state cu mulți fermieri și nu e de mirare că tinerii nu vor să preia această activitate. Activitate frustrantă și dificilă, deși, iată, trimite milioane și miliarde. Asta e adevărat, dar munca în sine nu prea e interesant sau uh, uș- ușoară oricum nu. Trebuie să spun că sistemul a funcționat bine o vreme, însă e de mirare că în 2017 avem în continuare un sistem și vorbesc de primul pilon care, așa cum vedem din acest raport, nu are nicio logică. Nu se evaluează nevoile. E despre tinerii fermieri, dar depășește cu mult acest cadru. E ultra standardizat. Obiectivele nu reflectă interesul sau obiectivele generale de regenerare chiar avem nevoie de o reformă dramatică pe primul pilon în reforma PAC. După ce am tot analizat acest subiect de o vreme și uitându-mă și la cadrul financiar multianual post-Brexit, trebuie să luăm măsuri și trebuie să luăm măsuri dramatice. Nu spun că trebuie să scădem uh, bugetul PAC, nu. Asta e altceva. Dar banii pe care îi cheltuim trebuie să îi cheltuim cu mult mai multă responsabilitate. Și trebuie să vedem rezultatele. Iar dacă rezultatele nu apar pentru aceste subvenții, pentru ferme care câștigă milioane de euro pe an, atunci trebuie să trimitem bani în altă parte. Și dacă înțeleg eu bine din informațiile preliminare pe care le avem de la comisie, Va fi interesant ce ne vor prezenta. Aș dori să rog comisia să ne spună dacă văd nevoia unor modificări uh, dramatice în modul în care interacționează cele primele două piloane. Și cum putem da statelor membre un cuvânt de spus pentru a folosi mai eficient acest bani. Asta sigur dacă avem criterii mai uh, puternice, mai clare pentru a arăta rezultatele. E aceeași combinație de care vorbim constant, vorbim de bugetul UE, să există multe lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul. Aceasta este una din problemele pe care le avem cu bugetul. Tindem să ne concentrăm pe câte un lucru și să, uit, să pierdem imaginea de ansamblu. În ceea ce privește deci pe tinerii fermieri, da, foarte important, dar nu se poate soluționa fără a ne uita la imaginea de ansamblu. Cum va arăta politica agricolă comună după 2020? Cum vom folosi primul pilon? Cum vom cere rezultate? Și cum ar fi cel mai bine să cheltuim acești bani? Mulțumesc! Domnul Sikerski. Myślę, że wszystkim nam nasuwa się pytanie. Cred că ne punem cu toții tot felul de întrebări. Am auzit-o pe doamna Kadenbach, raportoarea, am auzit întrebări și din partea altor colegi. Ne întrebăm cu toții de ce. De ce s-a ajuns la aceste rezultate în situația aceasta? Ce anume putem să facem mai mult pentru a îmbunătăți situația. Știm că există anumite preferințe în ceea ce privește holdingurile, concernurile agricole sau um, relațiile între companiile din sectorul agricol. Trebuie să vedem de asemenea ce se întâmplă cu fermierii. Ei vor să depășească anumite probleme, lipsa de terenuri uneori sau lipsa de investiții. Uh, și vorbind despre terenuri, de multe ori terenurile nu sunt întotdeauna în mâinile fermierilor. Și s-a tot vorbit de asta. Există o concentrare a suprafețelor agricole, însă de multe ori fermierii nu au suficient teren arabil pe care să lucreze. Problema pe care trebuie să o abordăm noi, bineînțeles, are de a face cu veniturile veniturile care provin din agricultură pe poate de 50%, restul de 50% venind din altă parte, de asemenea fondurile europene și un alt aspect, uh, nivelul de trai și asta ține de infrastructura din zonele rurale. În unele state membre infrastructura e foarte proastă, în timp ce în altele nu există practic probleme pentru ca tinerii fermieri să preia uh, fermele de la generația anterioară. Mai există și problema legată de um, șansele pe piața muncii sau ce anume poți să faci în acest domeniu, ce oportunități ai de, de a lucra. Bineînțeles că de multe ori trebuie să ai și ocazia de a lucra în alt domeniu pe lângă agricultură. Deci să ne dăm seama că de multe ori uh, depinde și de condițiile naționale. Dar menționam problema uh, concentrării de suprafețe agricole. Asta e o problemă în multe state membre. Dacă e să ne uităm la modelul european de Um, agricultură nu ar trebui să fie un model în care doar cei mai puternici să poată supraviețui. Spuneam, este problema concentrării suprafețelor agricole și trebuie să ne asigurăm de asemenea că fermierii au posibilitatea de a avea un venit uh, decent. Deci iată câteva aspecte care nu trebuie trecute cu vederea. Uh, thank you very... Domnul Flanagan, mulțumesc foarte mult. A fost foarte interesant acest raport, acest studiu pe care ni l-ați prezentat și conține informații foarte pe- importante pentru noi atunci când va trebui să hotărâm în legătură cu poliție. Spuneați la urmă că noi cheltuim mulți bani, însă nu are loc această reîmprospătare regenerațională și asta e îngrijorător, mai ales în contextul în care bugetul UE va fi cheltuit pe viitor cu presiuni care vin uh, în urma Brexitului, multe fonduri deci vor dispărea, vom avea presiuni pentru a cheltui pe apărare, de pildă. Deci studii ca cel al dumneavoastră e, <laughs> sunt excelente și bineînțeles că nu trebuie să tragem practic să acuzăm pe emisarul care ne ajunge, ne aduce aceste vești. Ar trebui să trecem la fapte. Nu știu de restul uh, colegilor din grupul meu. Eu sunt de acord, văd, cu oameni de la PPE, de la alte grupuri politice, oameni care o spun aici, însă nu o spun și acasă, le spun că banii nu sunt împărțiți așa cum trebuie, că regina Angliei, de pildă, primește mult prea multe fonduri și asta nu se justifică. Putem complica lucrurile sau le putem simplifica? Și lucrurile stau în felul următor. Dacă ești tâmplar sau, sau um, bărbier sau indiferent ce ești, dacă, a doua, dacă dimineața când, dacă dimineața când te scoli, știi că totul funcționează, că până la urmă, după ce vei lucra o zi întreagă Uh, nu vei rămâne cu nimic, n-ai cum să-i convingi pe oameni. Și cum să convingem pe fermieri? Oamenii vor să trăiască din asta, să supraviețuiască din asta și dacă primesc un preț la produse și, bineînțeles, UE oferă sprijin financiar, însă mai e uh, și sprijinul structural care e important, sprijinul legislativ, de pildă, pentru a împiedica multinaționalele, uh, supermarketurile, practic să trăiască pe spatele micilor producători care la bază nu primesc mare lucru. Dacă nu se va schimba asta, nimeni nu vă va urma, nu va fi de acord cu dumneavoastră și există asemenea oameni în domeniu care vor să facă mai multe, însă nu pot nu își permit să o facă. Deci trebuie făcut ceva cu acești oameni. Însă s-au schimbat totuși lucrurile de la momentul în care a fost redactat acest raport și, cum spunea președintele de la Agri, ne-am ocupat de pachetul Omnibus. Și referitor la tinerii fermieri, există măsuri în acest pachet poate, pentru a le oferi uh, un mai bun preț, de pildă, la produsele lor. Însă mă întreb, care e părerea Comisiei Europene și a Curții de Conturi în legătură cu faptul că am obținut uh, ceva pentru tinerii fermieri, deci pentru tinerii fermieri care deja erau activi în domeniu, pentru ca aceștia să aibă în continuare dreptul la acel top-up de 5 ani. E o veste bună, însă într-o țară ca Irlanda, și chiar mă interesează părerea dumneavoastră, deci în Irlanda revin, tinerii fermieri nu trebuie să plătească, să primească banii pe întreaga perioadă de 5 ani, deci acea sumă de top-up. Nu știu, au scăpat cumva de această obligativitate. Deci ce crede Curtea de Conturi și Comisia despre asta? Nu funcționează prea bine. Deci există în continuare state ca statul din care vin eu, din păcate, care încearcă să scape de la uh, această obligație de a oferi acest sprijin suplimentar tinerilor uh, fermieri. În orice caz, eu vă felicit pentru studiu și vă spun, e important ca acest mesaj să fie transmis și ascultat în exterior, chiar dacă uh, vor exista multe critici, deoarece e important acest sprijin pentru tinerii fermieri. Mulțumesc! Domnul Salafranca. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și eu tribu- Curții de Conturi pentru prezentare și doamnei raportoare pentru documentul de lucru prezentat. În acest raport uh, se face o analiză foarte interesantă a politicii agricole comune UE uh, cu accentul pus pe un sector uh, deosebit și anume vedem prospătarea generației de fermieri. Se arată că a scăzut dramatic nu doar numărul de tineri fermieri, ci a oamenilor care în general se ocupă cu activitatea asta în UE. În raport se vorbește de 10,7 milioane de oameni în acest domeniu dintr-un total al populației de 500 de milioane și se face o analiză foarte interesantă în ceea ce privește eficacitatea uh, fondurilor uh, PAC pentru a putea atinge acest obiectiv de a îi ajuta pe tinerii agricultori să se stabilească în acest uh, domeniu. Curtea de conturi spune că nu am avut succes cu, această, cu acest obiectiv. Și asta trebuie văzut, uh, văzut și în uh, contextul evoluției demografice UE. Dacă vă uitați la Cartea Verde în legătură cu evoluția demografică, Europa e singurul continent care pierde cam 35-40 de milioane de oameni până în 2050. Deci cum să împăcăm obiectivele noastre din PAC cu dorința noastră de a-i uh, putea ajuta pe tinerii agricultori să rămână în acest sector care e vital pentru menținerea actualului model european. Și aici clar vorbim despre implicația asupra solului, calității aerului, biodiversității. Deci cum să împăcăm aceste obiective? Domnul Sarvama vorbea despre nevoia de a vedea un cadru general. Cum putem îmbunătăți acest obiectiv pentru că mobilizăm totuși sume importante de bani, însă nu avem niște rezultate. Asta ne arată Curtea de Conturi în, rezultat, în analiza sa. Prezentarea făcută de doamna raportor um, e corectă, deci sunt de acord cu numărul 4, cu punctul 4. Cum să ne asigurăm că statele membre și Comisia își îmbunătățesc sistemul de evaluare și de follow-up și monitorizare acestor fonduri prin care uh, îi ajutăm pe tinerii fermieri, însă nu mi-e clar Ah, la ce vă referiți? Spuneți că, că singurul factor care trebuie menținut e costul de eficacitate a proiectelor. Deci doar prin asta putem analiza noi dacă sistemul funcționează bine sau nu. Și aș vrea să întreb Comisia următorul lucru. Dacă în cadrul reformării PAC există mecanisme pentru a ține cont de îngrijorările exprimate de Curtea de Conturi cum putem menționa, îmbunătăți situația. De la începuturile sale, PAC a evoluat foarte mult. A apărut toată cu tratatul de la Roma pentru a asigura un nivel de venituri agricultorilor și pentru a asigura furnizarea cu alimente pe piața europeană. Însă situația s-a schimbat foarte mult. și asta se, s-a văzut și prezentarea cu privire la bugetul uh, Uniunii Europene. Ieri cu președintele de la Curtea de Conturi am analizat obiectivele și prioritățile pentru 2018 în raportul anual și nu putem spune că pentru PAC uh, bani puțini domnul Flanagan vorbea despre resurse pentru alte priorități, însă e clar că trebuie să se aleagă între anumite priorități, însă eu am impresia că în continuare PAC e o prioritate importantă a UE. Dar, pe de altă parte, să nu uităm că s-a schimbat modul în care se face agricultură, s-a schimbat viața agricultorilor noștri. Situația mondială e dificil, deci pe de o parte vrem o dezvoltare durabilă, așa asta implică niște exigențe, niște cerințe, deci agricultorii noștri trebuie să păstreze modelul social european, însă același timp cheltuielile pe care le facem trebuie să fie eficiente în uh, atingerea obiectivelor. Și e clar că în ceea ce privește acest obiectiv de a-i uh, păstra pe tineri la țară, nu am reușit. Deci, iată gândurile mele față de această dezbatere, care e importantă. Dincolo de situația tinerilor uh, agricultori, vom vedea ce se întâmplă cu dezvoltarea rurală, un alt subiect fundamental – deci e un proces de reflexie util în acest context al uh, reformării politice agricole comune. Trebuie să vedem cum o putem îmbunătăți, cum putem salva elementele esențiale și cum putem introduce noi criterii prin care să sporim eficacitatea și uh, nivelul uh, de îndeplinire a obiectivelor noastre. Deci, insist, domnul președinte, e un subiect uh, foarte de actualitate, mai ales în această perioadă a calendarului nostru electoral. Mulțumim, doamna Brujun, numele Comisiei, uh, șef de unitate la Direcția de Plăți Directe. Uh, Madam Chair, Miss, Mrs. Kadenbach. Mulțumim. Doamnă președinte, doamnă Kadenbach, domnule Wojciechowski, stimați membri ai Comisiei, în primul rând, vă mulțumim pentru ocazia de a avea acest schimb de opinii în legătură cu acest raport special al Curții de Conturi uh, Suntem de acord cu Curtea de Conturi. E vital acest sprijin pentru tinerii fermieri pentru că agricultura să fie viabilă, avem nevoie de acest element din politica noastră. La ultima reformă PAC s-a pus mult accentul pe această chestiune. Instrumentele de dezvoltare rurală au acum un domeniu de aplicare mai larg și acest nou instrument, uh, plățile pentru noi, tinerii fermieri, a fost utilizat pentru prima oară. Acest al doilea instrument e destul de recent, din 2015 nu am putut analiza efectele, mai ales în ceea ce privește um, trecerea la o nouă generație. În acest context e un proces pe termen lung, complex. Asta nu ține doar de politică agricolă comună și nu e ceva ce ar trebui analizat separat de situația economică, de evoluția structurală a sectorului sau separat de legislația națională sau regională. Un element important e tot ceea ce ține de accesul la terenurile agricole sau deciziile de a transfera suprafețele agricole Um, Referitor la plățile directe, spuneam că acest instrument a fost introdus pentru prima oară la ultima reformă a PAC. E un sprijin complementar pentru tinerii fermieri care um, se stabilesc pentru prima oară în mediul rural ca agricultor și perioada maximă stabilită e de 5 ani. De foarte multe ori Comisia a susținut faptul că nu e doar, uh, nu e doar vorba de plățile pentru tineri fermieri la pilonul întâi. E vorba de accesul acestor tineri fermieri la plățile de bază, deci plata pentru tinerii fermieri e ceva complementar subvențiile pe care le primesc tinerii fermieri trebuie analizate pe ansamblu. Tot ce ține de pilonul 1, 2, impact și, bineînțeles, sprijinul oferit prin politicile naționale. Acum, referitor la dezvoltarea rurală. Am văzut că raportul special se concentrează asupra sprijinului specific pentru stabilirea tinerilor fermieri. Insist, la pilonul 2, tinerii fermieri pot beneficia uh, de o gamă întreagă de mm, modalități de sprijin și scheme. Acțiuni de informare, de transfer de cunoaștere, servicii, investiții în ceea ce privește activele fizice sau cooperarea. In 2020, it is planned to support actualul program 177.000 de tineri fermieri vor beneficia de această formă de sprijin. Vorbeam despre pilonul întâi, efectul acestui politici asupra mm, renoirii generaționale trebuie văzut uh, pe termen lung. Vom face o evaluare detaliată asupra impactului referitor la renoirea generațională. E un studiu care va fi lansat la sfârșitul anului 2017. După cum știți, pe 29 noiembrie, Comisia va publica o comunicare cu privire la viitorul uh, sectorului alimentar și al agriculturii. Și aici acest aspect va fi unul uh, important. Și așa cum s-a spus, rolul statelor membre e important. Interacțiunea între diferitele instrumente din pilonul 1 și 2, în concentrarea pe performanță, deci toate acestea vor fi elemente din această comunicare la care tocmai m-am referit. Alte câteva elemente specifice despre care au pus întrebări eh, membrii. Faptul că trebuie să facem o evaluare. Referitor la pilonul 1, după cum știți, Acolo e un sprijin generalizat pentru venituri. Uh, am făcut mari eforturi de simplificare pentru a urma logica plăților de la pilon 1, deci plăți simplificate, generalizate și anuale. Există un număr mare de beneficiari, 7 milioane de agricultori, Abordarea nu e să se verifice fiecare solicitare, să vadă care sunt nevoile specifice de venit, ci să se ofere un sprijin general într-un sector în care veniturile sunt mult sub media pe economie. Acum, introducem unui sistem de selectare a proiectelor uh, la pilonul 1. Probabil că e, nu e fezabil asta, însă vom vedea pe viitor. Referitor la pilonul 2, Aș vrea să insist uh, asupra rolului pe care îl joacă statele membre în programare. Ele sunt cele care dețin informații la prima mână pentru a analiza situația și pentru a putea ține cont de toate instrumentele existente la nivel local. Under rural development, the targeting of the support for the setting la dezvoltarea rurală. Aici sunt aplicate criterii de selecție și Comisia ajută statele membre pentru a-și îmbunătăți capacitatea de conciliere, însă nevoia de evaluare uh, și eforturile de evaluare le revin statelor membre. Question on the omnibus. Uh, well, la omnibus. Right place to, to cover the... Poate că nu e locul cuvenit pentru a discuta despre omnibus, însă domnul Flanagan a adus în discuție omnibusul. Da, sprijinul e disponibil pentru o perioadă de 5 ani pentru toți tinerii fermieri. Mulțumesc, doamnă președinte. Ja, danke schön. Ich habe jetzt nicht... Mulțumesc. Eu nu am înțeles care e planul comisiei în a schimba asta. N-am înțeles ce facem pentru că raportul curții e grav și voi scrie directorului general pentru că nu mi se pare corect că ne-au trimis un head of unit. Nu vă supărați pe mine, dar uh, nu cred că pe dumneavoastră trebuia să vă lase să justificați uh, politica de până acum. Pentru asta trebuie trimiși cei cu salarii mai mari. Și acum fie ne oprim aici și îl cerem pe directorul general și discutăm uh, o altă ocazie sau continuăm. Dar nu cred că putem lăsa lucrurile astfel. N-am nimic cu dumneavoastră, desigur, personal, dar nu e corect. Nu pe dumneavoastră trebuia să vă trimită pentru astfel de poveste. Dragi colegi, propun să discutăm cu altă ocazie cu directorul general. Doamna Kadenbach. Da, m-aș alătura celor spuse de doamna președinte. Pentru că mă tem de două lucruri. Pe de o parte că rămânem cu impresia că aceste subvenții nu aduc nimic și că pe viitor nu avem voie să mai cheltuiem nimic și că lucrurile sunt fie albe, fie negre și mă alătur mă alătur celor spuse de doamna Gresle. Și pe altă parte, nu putem nici uh, să ne prefacem că totul ar fi în regulă. Eu sunt convinsă că obiectivul politicii agrare comune și pe viitor trebuie să rămână crearea de alimente corespunzătoare în condiții durabile, dar și producătorilor trebuie să le să merite pentru ei. Trebuie să luptăm împotriva produselor uh, care provin din alte condiții de producție, dar fiecare euro din banii contribuabililor trebuie folosit cel mai bine și, din păcate, nu cu impresia asta rămânem după acest raport. Luni vine domnul comisar Hogan, putem discuta și cu el. Dumneavoastră vă mulțumim pentru răspunsuri și informații. În încheiere, domnul Wojciechowski, vă rog. Thank you very much, Madam Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eurodeputaților pentru această dezbatere, doamnei Schmidt, domnului Sarvama, domnului Sikerski, domnului Flanagan, domnului Salafranca, reprezentanților comisiei și aș răspunde foarte pe scurt la o întrebare care a apărut în cadrul dezbaterii. Problema evaluării. Chiar în această dupămasă voi prezenta următorul raport al curții în legătură cu programele de dezvoltare rurală, pentru că aceasta este chestiunea esențială și anume programarea pentru o parte din uh, um, aceste proiecte de dezvoltare rurală. Este vorba de cei 4 L, uh, prea lung, uh, prea întins, prea târziu și așa mai departe. Probabil că chestiunea prea târziu late în engleză, uh, are de-a face cu chestiunea uh, politicii noastre care nu a fost evaluată în mandatul anterior și raportul va arăta în această dupămasă că, de exemplu, pentru anul 2017, doar 10% din programele de dezvoltare rurală pentru această perioadă a fost cheltuiat, doar 10%. În urmă cu uh, șapte ani, procentajul era de 17%, deci a scăzut la 10%. Am început să facem planificarea pentru viitor, dar nu avem o evaluare a procesului de implementare prealabilă. Doamna Kadenbach, pentru a vă răspunde în legătură cu barierele. Principala barieră este accesul la terenuri, pentru că s-a pus problema aici uh, din partea tinerilor fermieri și acesta este principalul obstacol. O ultimă întrebare care se pune, sau ultima chestiune, vă rog să nu interpretați raportul nostru ca și cum am propune o reducere a subvențiilor pentru fermieri, pentru că aș fi ultimul care să spună așa ceva. Agricultura europeană are nevoie de susținere, însă această susținere trebuie să fie mai bine țindită pentru a avea rezultate tangibile. Există această problemă a tinerilor fermieri și asta are de-a face nu doar cu susținerea financiară, pentru că aveți dreptate, există o serie de alte soluții care pot fi implementate pentru atingerea obiectivului nostru și anume reînnoirea generațională. Este o chestiune foarte complexă și care nu ține doar de susținerea financiară. Și un ultim comentariu la sfârșit. În agricultură avem nevoie de o viziune pe termen lung, nu doar pentru șapte ani, ci pentru 27 de ani. Trebuie să vedem câte exploatații uh, agricole vom avea uh, pe viitor, câte vom avea în 2040 sau în 2050, uh, câte dintre ele vor fi mari, uh, ce fel de agricultură vom avea, industrială sau nu. Este vorba de o alegere politică, iar planificarea uh, viitorului PAC ar trebui să se facă cu o viziune pe termen lung și nu doar pe o perioadă de șapte ani. Vă mulțumesc! Și mulțumesc încă o dată pentru posibilitatea de a vă prezenta acest raport. Doamna Ayala, vă rog. Și eu vroiam să intervin tocmai plecând de la ce a spus uh, domnul Wojciechowski. Vroiam să vă întreb dacă Curtea de Conturi a făcut un studiu amănunțit pentru a vedea ce se întâmplă în fiecare regiune, ce se întâmplă cu proprietatea asupra terenurilor și cum se transmite aceasta, pentru că nu e vorba aici doar de bani, dacă sunt sau nu bani, pentru că până la urmă totul depinde de legi care uh, seamănă cu legea asupra patrimoniului în Grecia. Deci este vorba de o legislație foarte complexă și vreau să vă întreb dacă ați ținut cont de toată această complexitate în legătură cu uh, transmisiunile patrimoniale, deci pentru terenurile agricole, pentru că situația nu e la fel peste tot. Nu, nu a fost o chestiune pe care să fie analizată în cadrul auditului, pentru că legislația internă nu este obiect al analizei noastre. Însă sunt absolut de acord, este o temă foarte importantă. Deci nu este o informație pe care să o analizată în cadrul auditului, dar știu, de exemplu, că în Polonia, ultima oară când s-a schimbat legislația în domeniu, s-a introdus o limită pentru posibilitatea de a cumpăra terenuri de persoane care nu sunt agricultori. Există o preferință acordată fermierilor, însă aceasta este doar un exemplu de soluție. Este, cum spuneam, o temă care nu a fost uh, supusă auditului pentru că nu ține de competența noastră. Mulțumesc. Doamna Cadu, mai doriți cuvântul? În rest așteptăm până la discuția cu domnul comisar încheiem acest punct, încheiem aici ședința publică. Mulțumesc tuturor pentru participare și dezbatere și vă rog să părăsiți sala repede și în liniște. Mulțumesc!